Welcome to everybody. We can start for, your, for our work. Today we have very uh, deep... Uh... Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Și este cam în orată, totuși sperăm să fie o bună dimineață. Uh. Bun, nu toți colegii sunt aici pentru că sunt uh, multe probleme în trafic în dimineața asta, dar sperăm să ajungă, iar acum începem cu proiectul de, de aviz Ferhaien, uh, portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. Aveți, are toată lumea cartela de vot, bună, haideți să începem. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pe amendamentul 98. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 99. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi compromisul 3 pe pagina următoare. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 113. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 112. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 115. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 117. McLarkin. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Apoi trecem la amendament. Amendamentul 114 pentru împotriva abțineri se respinge. Acum amendamentul 118 pentru împotriva abțineri se respinge. 119 pentru împotriva abțineri se respinge. 121 pentru Împotriva? Abțineri? Se adoptă. <laughs> Mă scuzați, spune președinte, 121. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, probabil că se respinge. Da, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, deci, încă o dată, pentru se adoptă. Articolul 5, compromisul 4. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina următoare, compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 6, următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 apoi. Pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 136. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 137. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 138. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 152. 150 și împot- pentru împotrivă se respinge. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 155 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul Nu. 17 a raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Trecem la 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 2 a raportoarei. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Apoi 24. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, spune președinta, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 13 pe pagina următoare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 60. 60 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 70. Pentru, împotriva abțineri se, adoptă, se respinge, spune președinta. Apoi 71. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 18. Da, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 84. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 85. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Pentru, deci pentru, împotriva, abțineri, se Haideți să verificăm aici. Am deschis votul electronic. Vă rog să votați. Deci votul s-a deschis. Se pare că nu funcționează însă. Bun, totuși da, se închide votul. Se respinge. Acum, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și votul final privitor la proiectul de aviz. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Avem 25 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări, doamnă Ferhaim. Mulțumim și mulțumim tuturor raportorilor din umbră. Trecem mai departe la următorul raport uh, de uh, Stefano Maulu. Trecem direct la vot, raportul Maulu. Așadar, articolul 1, amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 nu, spune președinta, 40. Trecem direct la 40. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 42. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. Acum amendamentul 10 al raportorului. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum 11. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 50. Pentru? Împotriva abțineri se respinge. 51. Pentru? împotriva abțineri se adoptă. 52 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 13 al raportorului pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Acum 14 al raportorului, pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 15 tot al raportorului, pentru, Împotriva abțineri, se adoptă.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 împotriva abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 1 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 28. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. 3 al raportului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Președinte, aș cere scuze, se respinge. Deci 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul electronic. Close the vote. S-a închis votul electronic. 16 pentru și 14 împotrivă, de deci se adoptă. Iar acum trecem la numărul 6 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votul final pe proiectul de aviz în întregimea sa, votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis. Avem 20 de voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri. Se adoptă. Felicitări uh, colegului Maulu și mulțumim raportelor din umbră. Trecem la următorul raport. Uh, e vorba de bugetul pe 2017, mandat pentru trilog, uh, raportor pentru aviz Bogdan Andrei Zdroievski. Trecem la vot. In. Uh, compromise. Compromisul 1. Uh, raportorul este pentru. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Maragal, cine e pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi la compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotriva abțineri e respins. 22 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri e respins. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26. Vot, eh, vot pe părți la cererea SND. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respinsă. Alineatul 4. Amendamentul 30. Vot pe părți. Eh, prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri. Verificăm mai bine. Deschidem votul pentru prima parte. Uh, first part. Uh, close the vote. S-a închis votul. Se adoptă 18 voturi pentru, 12 împotriva. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 28. 28 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. First part. No, no, we approved the second part also. Am uh, adoptat a doua parte și după aceea 29, 38, 28, am votat 31 sau nu mai trebuie, întreabă președinta? Acum votăm 33. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge? 34. Pentru, nu, îmi cer scuze, spune președinta, pe părți, la cererea socialiștilor, prima parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 35, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 al raportorului, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm. Deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum putem trece la votul uh, final, proiectul de aviz, astfel am amendat, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări colegului nostru, colegului Zdroievski. Dar nu am terminat cu domnul Troievski pentru că mai avem un raport, comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa. Începem votul. Compromisul 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 vot pe părți la solicitarea ALDE, pe prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru putem verifica dacă doriți dar în orice caz majoritățile sunt ca înainte. 38 prima parte. Votăm prima parte. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. 21 pentru, 9 împotrivă. Doriți să verificăm și a doua parte? A doua parte. S-a deschis votul. Se respinge a doua parte. La... Pentru împotriva abțineri se adoptă 40, vot pe părți, la solicitarea PPE și ALDE, în trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Poate că se respinge, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Total respins, se spune președinta, dar e întotdeauna bine să verifici. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la la 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 vot pe părți la solicitarea PP, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 14 împotrivă. Se adoptă, deci. Și acum trecem la considerente. Considerentul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. B2, amendamentul 2 la considerentul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final la proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Se adoptă acest aviz. Felicitări încă o dată colegului Zdroievski. Am încheiat acum cu voturile. And uh, now... Yeah. Și acum... And uh, so, and now we have to begin. Acum începem 5 minute de pauză, spune președinta, după care începem uh, ședința.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 politică, regulă politică. Dar jocul Ora che facciamo un po' Bine. Welcome to our eh, Așadar, eh, reluăm, eh, urăm bun venit reprezentantului Comisiei, reprezentant de nivel înalt, director general adjunct de la DG Connect, director generală Connect, și domnul Alonso, șef de unitate pentru media și conținut, convergența mass media, tot de la DG Connect. Mulțumesc pentru prezența noastră aici ne face plăcere că putem avea un prim schimb de opinii privitor la directiva SMAV, serviciile de media audiovizuale, continuu în italiană, dacă îmi permiteți. Grazie for it. Allora, eh, vorrei dire che noi oggi abbiamo il primo scambio di opinioni. Astăzi vom avea primul schimb de opinii privitor la revizuirea directivei serviciilor audiovizuale, uh, una din temele cele mai importante de care se ocupă Comisia noastră. Noi avem competența principală. Uh, Ne aflăm de asemenea într-o fază foarte importantă a acestei tranziții cu care ne confruntăm astăzi în panorama mass media. Nu, doar, nu vorbim doar de televiziuni, ci și de acum, de acum convergența între televiziune și serviciile online. Știm că mai ales în rândurile noilor generații, dar nu numai, se apelează tot mai mult la conținutul la cerere dispozitive conectate, dar și uh, fără fir. Și chiar dacă serviciile tradiționale de radiodifuziune în Uniune au o prezență încă importantă, ceea ce ne demonstrează și datele, noi actori și noi modele de afacere apar online, deci pe internet, chiar dacă nu întotdeauna în situația pe care ne-o dorim noi, deci să dispunem de un uh, nivel de egalitate se produce și un fenomen de trept, treptată trecere spre internet, noi servicii oferite online pentru, se intre în competiție pentru același public. Considerăm deci că primul motiv pentru revizuirea directivei de dată recentă e legat de această rapidă transformare care pentru noi trebuie să fie însoțită cu reguli mai omogene de protecția drepturilor și uh, de obligații omogene pentru toți actorii implicați. Comisia a prezentat această propunere pe data de 25 mai ca parte a strategiei digitale a pieței unice pentru Europa și noi preferăm să o numim strategia digitală europeană, că nu ne referim doar la piață, nu sunt toți consumatori, ci și cetățeni și producători de conținut, ci utilizatori. Deci, E o propunere care își dorește adaptarea normelor la noile realități. Consider că pentru noi uh, există aici subiecte importante și delicate, extinderea către mediul online a obligațiilor și a garanțiilor, inclusiv în ce privește protecția minorilor, apoi discursurile incitatoare la ură, tot ce uh, Eh, ține de incitarea la violență, eh, alt element, eh, tema platformelor, s-a făcut fără îndoială un pas înainte în acest capitol care ține și de competențele dumneavoastră, asta trebuie să vedem care anume platforme sunt implicate Uh, la care se referă această directivă și care rămân în afara uh, comerțului electronic, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă și cu platformele mai în detaliu. Sigur că e important să stimulăm și să protejăm producția și distribuția unei cote de opere europene, ceea ce pentru noi e fundamental, și producțiile independente de asemenea Apoi sigur că e și chestiunea comunicațiilor comerciale, pentru că legislația care privește distribuția există, dar e nevoie de mai mare flexibilitate. Aici, raportorii coraportorii și raportorii din umbră se vor referi cu siguranță la aceste chestiuni, plus chestiunea delicată a accesibilității, dar la asta se vor referi colegii. Înainte de a începe această dezbatere, aș dori să vă reamintesc, deoarece în ultima săptămână au apărut în presă relativ. De fapt, e vorba de doar un ziar, însă s-a referit la o temă delicată pentru noi, și trebuie discutată, trebuia discutată deschis între noi și așa s-a și întâmplat ieri. Poziții care privesc conflict, un conflict de interes al uh, raportorilor numiți. Vreau să asigur colegii, ieri la reuniunea coordonatorilor am discutat în amănunt uh, și la cererea unor, unor grupuri, dar și ca o datorie din partea mea am avut o discuție în detaliu la reuniunea coordonatorilor, spuneam, în cursul căreia am făcut o declarație, de fapt prezentată de colega Petra Camerevert, Apoi doamna Ferhain a luat cuvântul și aș putea spune că marea majoritate a colegilor din toate grupurile reprezentate ieri a considerat că, sigur, putem discuta Există poziții politice diferite și legitime privitoare la orice fel de subiect, însă considerat că nu există uh, temei juridic pentru declarațiile la care mă refeream. și nu cred că ne putem referi la un conflict de acest tip. Uh, deci nu cred că sunt uh, conform adevărului uh, declarațiile din acest ziar, că trebuie să garantăm și onorabilitatea tuturor colegilor, materia e foarte importantă și suntem convinși că modul cel mai bun a reacționa la orice formă de presiune justificată sau nu, este maxima transparența lucrurilor noastre. Sunt de acord eh, cu metoda aleasă de co-raportorii numiți și de raportorii din umbră, și anume să implicăm toți raportorii din umbră în întâlnirile cu toți actorii interesați. Se pare că au fost prevăzute trei reuniuni dedicate diverselor tipologii de actori eh, interesați, împreună cu toți, actorii, eh, cu toți raportori din umbră. Pe 26 vom face un, o audiere cu toți experții în Comisia de Cultură și eh, totul se va face sub egida colegialității și transparenței. Pentru că trebuie să protejăm Parlamentul de orice formă de manipulare și să avem o reacție adecvată și transparentă la acest tip de intervenții externe. Și cred că putem acum să începem dezbaterea. Dau mai întâi cuvântul colegilor co-raportoare, doamna Farhain și doamna Kamerefer, care în 5 minute vor uh, avea cuvântul pentru introducere și apoi dau cuvântul reprezentanților comisiei și apoi tuturor colegilor care vor dori să vorbească. Vă rog, preferați să vorbească mai întâi comisia? Bun. Foarte bine. Așadar, dau cuvântul reprezentantelor comisiei. Cred că doamna Dury dorește să înceapă. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, celor de președinți care au permis Comisiei uh, să țină această prezentare. E o onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a continua discuțiile care au început în urmă cu câteva luni pentru a pregăti această propunere refit referitoare la serviciile din media audiovizuale. Doamna președinte, cred că ați subliniat uh, în introducerea dumneavoastră un uh, lucru, și anume că această piață digitală unică, această strategie digitală despre care vorbim, nu se referă doar la tehnologie. Se referă la felul în care viețile cetățenilor uh, sunt afectate și se referă la felul în care cetățenii consumă uh, produse media, lucru care se schimbă foarte repede în societatea de astăzi. Asistăm la, o anumită, la un anumit proces de accelerație în uh, acest consum media. Domnul președinte, vicepreședinte Ansip, cred că i-a spus Parlamentului uh, recent că nu e vorba de o evoluție, ci de o involuție. Vrem să încercăm să schimbăm cadrul existent pentru că acesta să reflecte mai bine realitatea, pentru a reflecta felul în care cetățenii consumă conținute, produse uh, media. Trebuie, prin urmare, să păstrăm acele elemente care și-au dovedit uh, eficacitatea și a reforma ce trebuie modificat. Din acest punct de vedere, cred că Comisia a făcut uh, niște pași curajoși, curajoși în sensul că am hotărât să eliminăm acele măsuri care sunt depășite și în sensul că dorim uh, să venim cu propuneri care să modifice în mod semnificativ directiva pentru a lua în calcul noi actori care furnizează conținut pentru cetățenii și consumatorii noștri. În primul rând, dați-mi voi să scot în uh, evidență elementele fundamentale, după care voi vorbi despre noile elemente din directivă. În primul rând, păstrăm principiul țării de origine. Cred că acest principiu și-a dovedit uh, eficacitatea în timp și le-a permit uh, operatorilor să difuzeze și în alte state membre. Dacă primim datele, vedem că, la ora actuală, există o disponibilitate sporită a conținuturilor uh, între statele membre, lucru care cred că este foarte important pentru dumneavoastră, dacă vă pasă, de cultură și conținut și de asemenea bine pentru cetățenii noștri. Am dorit de asemenea să simplificăm un pic felul în care funcționează acest principiu. Am constatat că în practică uneori e greu să identificăm unde își are sediul un furnizor de servicii, în ce stat membru, Iată de ce am dori să le simplificăm viața autorităților de reglementare. Recunoaștem de asemenea că, în funcție de caz, ar putea să apară elemente specifice la nivel național. Acesta ar putea să fie, bineînțeles, în număr limitat, dar trebuie să le luăm în calcul. Marea majoritate a răspunsurilor la consultare au afirmat că acest principiu al țării de origine a funcționat bine, deși au existat anumite îndoieli. Iată de ce am propus să îl simplificăm, să venim cu clarificări și să spunem în mod explicit când statele membre pot să deroge de la acest principiu. Există provocări aici, mai ales în ceea ce privește uh, siguranța publică și sănătatea publică. Rămâne așadar acest principiu fundamental al țării de origine în ceea ce privește elemente inovatoare, dumneavoastră, doamna președinte, menționați importanța menținerii unui echilibru. Cum ne vom adapta așadar la ce se întâmplă pe piață? În primul rând dorim să dăm mai multă flexibilitate um, operatorilor de televiziune în ceea ce privește um, obligațiile referitoare la publicitate. Vremurile s-au schimbat, știm că adesea Conținutul de pe internet nu include publicitate, preferă să aibă o difuzare continuă decât să difuzeze publicitate. În același timp, însă, există multe elemente de media care um, se luptă pentru a dobândi un venit din uh, difuzarea de publicitate. Iată de ce cred că ar trebui să modificăm acea uh, restricție de 20% pe oră, acele 12 minute pe oră, și să avem uh, o marjă de 20% referi, uh, raportată la uh, durata întregii zile. Așadar, de la um, 7 dimineața până la 7 seara. În acest fel, operatorii pot să decidă mai bine cum vor să-și distribuie conținutul publicitar. Credem că în cele din urmă, în acest fel, va exista un impact um, pozitiv asupra conținuturilor uh, culturale, pentru că în așa fel uh, operatorii vor avea un venit superior disponibil pentru a putea achiziționa conținutul culturale. Domnule președinte, dumneavoastră spuneați uh, foarte clar că aceste servicii la cerere uh, au evoluat foarte mult în ultimii ani. Credem că a venit momentul ca normele referitoare la protecția minorilor să se alinieze la normele aplicabile operatorilor de radiodifuziune. Dorim să impunem o cotă minimă de conținut european în ceea ce privește serviciile la cerere. Dorim de asemenea ca statele membre să poată impune obligații financiare serviciilor la cerere, inclusiv acelea care își află sediul în alte state membre scot în evidență, nu e vorba de o revoluție, ci de o involuție în anumite state membre. Normele existente prevăd o cotă mai mare de 20%. Cred însă că e în interesul uh, asigurării unei uh, coerențe și consecvențe în ceea ce privește furnizarea de conținut uh, la cerere. Și ultimul element inovator pe care aș dori să îl scot în evidență și poate cel mai important se referă la platformele de partajare de conținut video. Acestea se vor încadra acum în directiva privind serviciile audiovizuale din media. Dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați de interacțiunea cu um, directiva privind serviciile um, de comerț digital. Nu dorim să schimbăm regulile din acea directivă, credem că sunt importante pentru inovare. Uh, Dorim însă să ne asigurăm că uh, există o obligație clară pentru aceste platforme. Noile măsuri vor fi introduse printr-o uh, procedură de coreglementare pentru a proteja minorii și pentru a proteja toți consumatorii, mai ales în ceea ce privește acele discursuri care incită la ură. Propunem să modificăm uh, ușor definițiile pentru că acestea să se alinieze la uh, situația actuală din punct de vedere al Comisiei, credem că este o propunere echilibrată. În luna ianuarie acestui an ne-ați, uh, propus, ne-ați uh, solicitat să venim cu o propunere cât se poate de repede. Am răspuns cât se poate de repede. Credem că ne-ați reamintit pe bună dreptate cât era de urgent să uh, acționăm. Trebuie să reformăm această directivă cât mai repede, cu cât, avem, cu cât mai repede avem un cadru, cu atât mai bine. Bineînțeles, trebuie să se poartă o dezbatere adecvată, dumneavoastră, doamnă președinte, a scos în evidență acest lucru. Credem că s-a făcut uh, o muncă de pregătire considerabilă atât aici, cât și cu actorii implicați, lucru care ar trebui să ne permită um, o adoptare cât se poate de rapidă și lină acestei directive. După cum spuneam la început, nu e vorba doar de tehnologia de pe piața unică, ci e vorba despre ce presupune ea, ce înseamnă pentru cetățeni. Și cred că trebuie să putem dovedi că putem reacționa, că putem reacționa rapid și că putem uh, veni cu un răspuns echilibrat. Din punct de vedere al Comisiei, Așteptăm cu mare interes continuarea cooperării pe care am purtat-o cu această comisie și să trecem cât se poate de repede la adoptarea acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Într-adevăr, am lucrat foarte bine cu comisia în ultimele săptămâni. Aș dori să mulțumesc comisiei pentru această colaborare. Trebuie, bineînțeles, să facem tot ce ne stă în putință pentru a profita cât se poate de bine de timpul pe care îl avem la dispoziție, să ne luăm însă și timpul necesar pentru a analiza în amănunt propunerea. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Alonso. Vom analiza în amănunt studiul de impact și refit. Mulțumesc foarte mult! Am să încerc să vă prezint pe scurt uh, în ce constă studiul de impact, care au fost concluziile noastre și uh, cum stau lucrurile cu Refit. În ceea ce privește Refit, am uh, dorit să vedem dacă acest act normativ este în continuare adecvat obiectivului declarat. Vrem să vedem așadar dacă obiectivele declarate sunt în continuare uh, valabile și dacă au fost abordate cum trebuie. În anumite sectoare era nevoie să limităm uh, normele, în timp ce în alte sectoare a trebuit să venim cu noi inițiative normative așa cum a explicat și colega mea. În ceea ce privește țara de origine, care au fost rezultatele refit uh, în, uh, din perspectiva propunerii tocmai prezentate. Acest principiu e un lucru bun, după cum spunea și Claire, s-a constatat uh, o sporire a interacțiunii transfrontaliere. 38% din canalele de televiziune din Europa funcționează transfrontalier, iar în ceea ce privește uh, conținutul video la cerere, 30% din ce e prezent pe piață vine din alte țări. În același timp, acest exercițiu a arătat foarte clar că funcționarea acestui principiu uneori uh, e complicată, pentru că normele sunt complexe, mai ales în ceea ce privește mecanismul de derogare. În plus, normele nu sunt aceleași pentru conținutul la cerere și cât ca pentru conținutul uh, linear. Iată, după cum a explicat și Claire, s-a propus modificarea normelor și care ar fi impactul acestor noi norme. Conform studiului de impact, uh, a reieșit că pentru furnizori uh, va exista mai multă certitudine juridică, normele sunt mai clare, se creează un uh, teren echitabil de concurență, iar consumatorii vor fi mai bine deserviți, pentru că luăm în calcul, după cum a spus și Claire, specificitățile fiecărui stat membru, în plus, uh, se asigură economii atât pentru autoritățile de reglementare cât și pentru operatori cum stau lucrurile cu publicitatea, care au fost rezultatele exercițiului Refit. Aici că deja a explicat foarte clar cum stau lucrurile. Obiceiurile consumatorilor s-au schimbat. Nu am să repet posibilitatea de a alege, de a modifica e mult mai mare, atât în ceea ce privește sponsorizarea, plasarea produselor, publicitatea, acest tip de publicitate nu este folosit în Europa pentru că normele sunt destul de complexe. Iată de ce am venit cu această propunere de a introduce modificări care va fi așadar impactul unei flexibilități sporite pentru operatorii de radiodifuziune. Bineînțeles, uh, un context mult mai echitabil, pentru că, după părerea noastră, um, există o suprareglementare, mai ales în ceea ce privește conținutul la cerere, după cum a spus și Claire, acest lucru va duce la investiții sporite în conținut. Vor exista riscuri pentru consumatori. Bineînțeles, există riscul ca publicitatea să se concentreze în orele de vârf de vizionare. După cum spunea însă și Claire, flexibilitatea publicului, obiceiurile de vizionare s-au modificat atât de mult încât uh, operatorii, credem noi, acum se vor putea adapta mai bine. Nu vor exista repercusiuni pentru consumatori, oricum, dacă într-un anumit stat membru se s-a considerat că norma, că piața, îmi cer scuze, nu a evoluat uh, așa cum se dorea, se pot adopta norme mai stricte. În ceea ce privește protecția consumatorilor, în protecția copiilor, um, am introdus norme care reglementează foarte clar ce pot viziona minorii copii. Normele existente nu corespundeau realității într-atât încât uh, majoritatea statelor membre adoptaseră norme mult mai stricte în ceea ce privește conținutul la cerere. Iată de ce uh, Claire a propus introducerea unor noi, după cum spunea și Claire, s-a propus introducerea unor noi reguli. Care va fi impactul? În primul rând, o armonizare sporită, pentru că acum uh, nu doar unele state membre vor adopta norme mai stricte, ci toate statele membre trebuie să adopte norme mai stricte. Acest lucru va presupune costuri sporite pentru industrie, da, dar, uh, după cum spuneam, există deja norme în vigoare, așa că nu putem spune că se începe de la zero. În ceea ce uh, privește promovarea um, creației europene, care au fost rezultatele exercițiului nostru, uh, am constatat că există fragmentare considerabilă. După cum știm, în regulile existente referitoare la promovarea conținutului european pe uh, platformele la cerere nu prevăd o armonizare. Normele sunt atât de vagi și atât de divergente încât uh, constatăm că statele membre au uh, adoptat uh, strategii complet diferite și divergențele nu apar doar între statele membre, ci și în cadrul unui acelui stat membru în funcție de operator. Credeam că, prin urmare, trebuie făcut ceva și impactul se va resimți și asupra investițiilor, pentru că dacă e să facem o comparație în ceea ce privește investițiile în uh, creația europeană, referitoare la operatorii um, vis-a-vis -vis de operatorii la cerere, constatăm că investiția pe care o fac aceștia din urmă în conținutul european este de mai puțin de 1%. Care va fi impactul noilor norme? Conform studiului nostru de impact, bineînțeles, uh, aceste norme sunt favorabile culturii, cetățenii vor avea un acces uh, sporit la creația europeană, va exista o armonizare. Va presupune acest lucru costuri pentru industrie, pentru furnizorii de conținut la cerere, cu siguranță, însă nu atât de semnificative, pentru că ce am analizat noi, de fapt? Faptul că sistemul uh, de uh, conținut la cerere se bazează pe partajarea venitului. În același timp, e adevărat că am propus să ținem cont de dimensiunea companiilor. Propunem așadar o excepție cu caracter obligatoriu pentru micile întreprinderi, pentru tocmai a ține cont de aceste costuri potențiale. Iată așadar în ceea ce, iată ceea ce solicităm în ceea ce privește conținutul european. În continuare, am constatat că obiectivul um, de a proteja minorii și cetățenii în fața discursurilor care incită la ură e un obiectiv care rămâne valabil, însă acest lucru, uh, acest obiectiv nu s-a atins pentru că uh, în lumea online nu există restricții. Constatăm, de pildă, că minorii petrec în anumite state membre mai mult timp pe internet uh, decât uh, în fața televizorului și dacă um, ceea ce privește conținuturile difuzate la televizor sunt protejați, pe internet minorii nu mai sunt um, protejați și de multe ori aceștia identifică platformele online de partajarea conținutului cu pornografie și uh, conținuturi violente. Iată de ce am propus să includem și aceste probleme în noile norme. Care va fi impactul acestor noi norme? Bineînțeles, o protecție sporită a minorilor, o protecție sporită a cetățenilor în fața discursurilor care incită la ură. Va fi bine și pentru piața unică, pentru că prevenim în acest fel fragmentarea pieței pentru că statele membre ar putea alege căi diferite într-un domeniu unde știm uh, platformele acestea acoperă aproape toată Uniunea Europeană. Prin urmare, impactul va fi unul pozitiv pe, asupra pieței unice. Vom crea și um, un context echitabil, pentru că aceste platforme nu făceau obiectul reglementării, în timp ce alți operatori, da, vor exista costuri, bineînțeles, pentru platformele respective, însă suntem conștienți că deja s-au făcut foarte multe, există uh, um, un nivel considerabil de, aut- de autoreglementare, ca care nu se începe de la zero. Rezultatul consultărilor refit arată foarte clar că e nevoie să se facă schimbări și rezultatul studiului nostru de impact arată că trebuie să avem o abordare echilibrată. Cam atât, mulțumesc! Per questa analisi anche sintetica ma molto chiara su questi. Mulțumim pentru o analiză sintetică și foarte clară Aș mai adăuga doar că mai este o chestiune, un element pe care l-ați modificat și e foarte interesant și anume autoritățile de reglementare în sensul unei mai mari uh, independențe și de un rol major pentru aceste autorități, pentru că uh, aceste reguli trebuie să fie și respectate în practică. Deci în multe țări există regulile, dar nu întotdeauna sunt și respectate. În fine, ne spune să dăm curs de baterii, dăm cuvântul raportoarelor. În primul rând, doamna Ferhain, vă rog. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru că um, și-a răpit din timp uh, pentru a prezenta avizul nostru și Aș dori să lansez dezbaterile de la comisia noastră. Aș dori să salut intervenția comisiei care a vorbit despre o evoluție și nu de o revoluție Uh, pentru că uh, de fiecare dată când se vorbește despre noi uh, tehnologii, se spune pe de o parte că ele trebuie încurajate, dar pe de altă parte, în ce privește vechile canale, trebuie să dobândească și ele vizibilitate. De exemplu, când te uiți la patru ore de uh, televizor pe zi, uh, e clar că uh, deocamdată trebuie să recunoaștem faptul că trebuie să găsim un același nivel de condiții pentru toate serviciile, serviciile obișnuite, clasice, să spunem așa, și serviciile digitale, televiziunile la cerere și așa mai departe. Și deci salut afirmația Comisiei. În primul rând aș dori să spun că în domeniul publicității și a reglementării publicității uh, e nevoie de o flexibilizare între uh, serviciile, cu o diferență între serviciile lineare și neliniare, pentru că o despărțire foarte clară între serviciile lineare și uh, non-lineare în mediul tehnic în care trăim nu mai este posibilă. Uh, deci uh, avem servicii lineare, pot uh, opri programul de televiziune la un moment dat, după aceea să-l reluau, reiau și după aceea pot să fac să navighez în timp înainte și înapoi. Deci fiecare program linear poate fi interpretat ca uh, un program non-linear uh, datorită uh, tehnologiilor pe care le am la dispoziție în prezent. Deci această distinție foarte clară care se practica în trecut între servicii lineare și non-lineare este depășită. Deci trebuie să ne asigurăm că și reglementarea e actualizată. Flexibilitatea, flexibilitatea este salutată aici. În ceea ce privește serviciile la cerere, mai ales uh, în ce privește tinerii, minorii, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, ele, deci aceste servicii online la cerere, trebuie să ne asigurăm că tinerii nu sunt negativ influențați. Dezbaterea e legată mai ales de titlurile Uh, la uh, cererea uh, organismelor competente europene. Deci această cerere cu privire la platformele online trebuie să fie soluționată. Există foarte mulți furnizori care deja au făcut pasul, mă gândesc la producători foarte mari, la furnizori de servicii, deci se conturează o tendință care este vizibilă Uh, sigur că dacă vrem uh, să ajungem la cetățenii noștri, trebuie să prezentăm, să le prezentăm și oferte europene, uh, pentru că piața audio-vizuală e marcată de diversitatea culturală care marchează Europa și este foarte important ca nu orice serial sau o emisiune care are succes în Italia sau așa mai departe, nu orice serial criminal din Germania Germania, care are succes în Germania, poate fi impus și pe piața uh, italiană. Deci trebuie să încurajăm specificitatea și uh, să uh, nu încercăm să impunem un cal la pot pentru toată lumea. Deci, uh, din perspectiva uh, Comisiei de Cultură, cred că e un aspect care este foarte important. În ce privește serviciile la cerere, mi se pare foarte important să uh, se respecte uh, creația de conținut, uh, că e vorba de uh, uh, finanțare europeană sau de produse care sunt finanțate privat. Cred că putem să discutăm, să vedem cum aceste proprii producții europene uh, poate să fie, pot să fie stimulate sau nu. Uh, ar trebui să vedem care este poziția comisiei noastre, care este modelul pentru care înclinăm, dar este clar că este foarte mult lăsat la latitudinea statelor membre și uh, unele au o marjă foarte mare uh, să hotărască, de exemplu, dacă finanțează industria cinema, sub ce forme și așa mai departe. În ce privește platformele de sharing video, uh, E foarte important și aici să-i protejăm pe minori, uh, pentru că și în acest domeniu mm, că e vorba de YouTube uh, sau alte platforme care permit uh, tinerilor să aibă acces la conținut video, trebuie să ne asigurăm că se acordă protecție minorilor, pentru că și uh, Uh, dezvoltarea psihosocială a copiilor uh, poate să fie influențată. Deci nu contează dacă e vorba de o platformă uh, de punere în comun a imaginilor sau de canale la cerere, nu contează sursa, e foarte important ca copiii să fie protejați. În ce privește discursurile de incitare la ură, și aici aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că a tratat problema în mod foarte competent. Un ultim aspect care este foarte important este uh, subiectul accesibilității. Am discutat la Comisia de Cultură uh, cu ocazia vizului cu privire la actul referitor la accesibilitate. Avem mai multe uh, reglementări, dar când, dacă există o directivă cu privire la serviciile uh, audiovizuale, uh, eu mi-aș fi dorit uh, să acordăm o importanță uh, mai mare uh, acestor aspecte, nu directiva cu privire la serviciile audiovizuale, ci în direct, nu în directiva privind accesibilitatea, ci în directiva cu privire la serviciile audiovizuale. Pentru că trebuie să reglementăm pe grup Uh, de servicii, pentru că dacă dorim să impunem aceeași uh, reglementare pentru toate serviciile, uh, noi ne temem la comisia noastră că tocmai furnizorii mici, micile companii care fac creații de nișă, având în vedere costurile prea mari care pot rezulta, deci să reducă Uh, diversitatea produselor pe care le pun la dispoziție și deci nu încurajăm uh, diversitatea. Deci eu aș fi pentru o obligație mai clară pentru serviciile uh, deci furnizorii de servicii audiovizuale, pentru a asigura că se respectă accesibilitatea, pentru a permite tuturor să participe în societatea noastră dar la comisia noastră cred că ne putem uh, gândi cum putem formula câteva uh, alineate pentru a ne uh, impune punctul de vedere cu privire la accesibilitate. Mulțumesc. Petra. Mulțumesc. Mulțumesc și eu comisiei pentru că a încercat încă o dată să preia din propunerea noastră deci a încercat uh, să țină cont și de rezultatele valorii de impact. Trebuie să recunoaștem că în propunerea Comisiei există um, aspecte foarte pozitive, dar există și alte elemente care cred că trebuie aprofundate. Încep cu laudele, cu partea pozitivă. Uh, de exemplu, menținerea uh, principiului țării de origine, cred că este foarte bună. Acest principiu a dovedit și a dovedit utilitatea, uh, a dus la o mare varietate a uh, serviciilor audiovizuale în trecut și cred că e important să menținem uh, și pe viitor acest principiu. Sigur că poate e necesară, sunt necesare unele clarificări în ceea ce privește derogările pentru anumite state membre. Ar fi important să clarificăm situația mai bine față de în trecut, dar cred că trebuie să menținem acest principiu cu ocazia uh, ultimii revizuiri a uh, directivei cu privire la serviciile audiovizuale, ne-am dat seama cât de mult, uh, cât de repede evoluează situația, uh, mai ales în acest domeniu. Deci, uh, nu cred că, deci cred că ar trebui acum uh, să nu ne hazardăm, uh, să încercăm să vedem cum va arăta acest domeniu în 10 ani. Trebuie să stabilim doar câteva principii de bază care să fie valabile cât mai mult timp deci care au șanse uh, să existe și pe viitor. Uh, s-ar putea ca peste 5-6 ani uh, să spunem că ar fi trebuit poate să mergem și mai departe cu un pas înainte, dar încă o dată vă rog să ne gândim dacă putem face această diferență între serviciile lineare și uh, non-lineare. Ea, această diferență figurează în text, chiar dacă nu așa de pronunțată Uh, precum uh, în trecut, uh, dar Sabine a spus acest lucru. Consumatorii de produse mass media nu doresc să știe dacă consumă un serviciu linear sau non-linear, pentru că atunci când folosești un aparat mobil, de exemplu, nu îți mai da seama dacă este vorba despre televiziune în sensul obișnuit al textului sau dacă beneficiezi de un serviciu la cerere. Deci, Mm, e, nu, nu mai, diferența aceasta nu mai este foarte importantă și cred că ar trebui să ne mai gândim dacă uh, dorim să menținem această diferență. Că e vorba de uh, știri sau de misiuni politice sau uh, culturale. Apoi, cred că și flexibilitatea cu privire la uh, publicitate este foarte bună. Întotdeauna am cerut acest lucru Cred că uh, furnizorii clasici uh, de servicii se vor bucura de această nouă flexibilitate. Uh, o vor folosi uh, pentru că uh, până la urmă uh, ce contează sunt uh, clienții, deci consumatorii de publicitate. Uh, publici, deci companiile plătesc uh, sume foarte mari pentru aceste spoturi publicitare uh, și dacă uh, consumatorii încearcă cu orice mijloc să le evite, deci să treacă mai departe, atunci um, cred că și eu vorbesc aici în calitate de social-democrată, cred că ar trebui să lăsăm forțele pieței să acționeze, deci piața liberală, principiile liberale. Uh, pentru că uh, consumatorii riscă să nu se uite la reclame. Deci, însă cred că ar trebui să ne mai gândim Știm că avem, uh, în ce privește publicitatea, o diferențiere foarte clară între ce se permite în spațiul linear și în cel non-linear, de exemplu, în emisiunile pentru copii sau oferte pentru programe pentru copii care sunt făcute pe internet care uh, nu se găsesc neapărat pe uh, platforme destinate copiilor, cred că ar trebui uh, să analizăm mai bine situația, să vedem dacă nu putem impune reguli care sunt necesare, care se aplică doar în domeniul linear și dacă nu le putem impune și în, pe internet. Pentru că din uh, experiența acumulată în domeniul uh, autoreglementării, uh, ne-am dat seama că autoritățile naționale de reglementare nu pot controla tot, um, toate emisiunile. Deci ar trebui să avem acest sistem de control între, între furnizori. Cred că pe viitor ar fi foarte important să discutăm și uh, problema conținutului din perspectiva responsabilității editoriale. Nici aici să nu mai facem o diferență între servicii lineare și non-lineare, ci ar trebui să răspundem la întrebarea uh, uh unde stă răspunderea, uh, uh, răspunderea editorială, deci cine poate fi tras la uh, răspundere. Uh, de exemplu, în ce privește user-generated content, s-a procedat deja așa. Trebuie să vedem uh, cât de pertinentă este opinia uh, jurnalistului. Și aici facem un pas uh, înainte, respectiv uh, să uh, includem în sfera de aplicare și serviciile audiovizuale. Având în vedere directiva de servicii uh, e-commerce, ne dăm seama că uh, răspunderea uh, are tendința să scadă. De exemplu, dacă avem o platformă pentru uh, servicii uh, pentru care nu uh, putem uh, trage pe nimeni la răspundere, uh, atunci ar trebui să avem niște polițiști pe internet. Uh, ori uh, miza este uh, protecția tinerilor, a minorilor, uh, evitarea discursurilor de incitare la ură. Deci când constatăm că există probleme, atunci trebuie să acționăm. Și aici principiul autoreglementării s-a dovedit a fi foarte util cred că ar trebui să îi obligăm pe furnizori și încă o dată să se dezvolte sisteme de autoreglementare dar la baza directivei e-commerce uh, uh, stă uh, mai puțină responsabilitate, ori cred că de această dată nu este un principiu valabil. Comisia a folosit hotărârea Curții de Justiție în ce privește videourile Uh, care apar doar în ziare virtuale. Uh, sigur că e acceptabil, dar când avem o altă categorie, de exemplu, de uh, filme sau clipuri video care apar pe platforma unui ziar, atunci trebuie să aplicăm principiile pentru directiva adoptată pentru serviciile de e-commerce. Și deci cred că și aici ar trebui să încercăm să asigurăm uh, condiții egale pentru toată lumea, uh, pentru uh, mm, furnizorii de știri, de exemplu ziare și pe de altă parte emisiunile de știri. Mie nu prea îmi plac cotele. Întotdeauna am spus acest lucru. Aici s-ar putea însă să fie uh, o uh, încurajare a operelor europene. Deci cred că ar trebui să uh, avem să tratăm la fel uh, domeniul linear și nelinear. În serviciul uh, linear avem 30% uh, pentru platformele uh, video, am propus 50%. Sigur că trebuie să mai discutăm să vedem dacă putem ajunge la un echilibru. Dar în orice caz, în propunerea Comisiei mi se pare foarte pozitiv faptul că statele membre au posibilitatea să uh, financeze aceste emisiuni sau aceste filme, deci printr-un fond la nivel uh, național. Aceste platforme video pot uh, să beneficieze de pe urma platformelor europene care difuzează aceste, acest material video și cred că este o obligație sau ar putea fi uh, o obligație de a mm, încuraja, a sprijini aceste producții. În când am discutat uh, despre inițiativa uh, Connected TV, raportul nostru, ar fi foarte important ca nu doar în considerente să spunem că statele membre au posibilitatea să uh, uh, adopte reguli. Cred că ar trebui chiar în textul juridic al raportului uh, să spunem că statele membre au securitatea juridică necesară Uh, deci, uh, uh, Sabine a vorbit aproape exhaustiv despre accesibilitate. Eu mi-am adus contribuția la acesta cu privire la accesibilitatea și cred că ar fi foarte important să avem o reglementare pentru serviciile audiovizuale în această directivă și nu în actul cu privire la accesibilitate doar. Cred că această directivă cu privire la uh, serviciile audiovizuale, ea va fi finalizată mai repede, în orice caz din perspectiva Comisiei și cred că avem uh, un uh, calendar foarte clar. Am discutat și cu raportorii din umbră, cu toți raportorii, deci sper ca cât mai repede să trecem la lucrul acestei directive, dar să o facem cât mai temeinic și sper ca transparența să se impună și în reuniunile cu factori implicați. Au fost exprimate câteva rezerve în ce privește transparența. Poate că ar fi bine să încercăm să elucidăm sau să, uh, să, să demontăm toate aceste reproșuri. Mulțumesc. Colega Edgar Trupel. Mulțumesc acum, doamna Trupel. Aș spune că mai sunt uh, dintre raportele din umbră doamna Tom. Cine mai vrea să ia cuvântul? Coglierele richieste? Ok. Va bene, intanto cominciamo con la collega Truppel. Începem deci cu doamna Truppel. A spune câte patru minute pentru fiecare, vă rog. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an die Kommission und auch an die beiden. Mulțumesc foarte mult și din partea mea Comisiei și celor două raportoare. Aș dori să spun în linii mari că uh, extinderea domeniului de aplicare asupra conținuturilor audiovizuale, indiferent de uh, mediul de transport al conținutului, uh, Eh, ne cere să adaptăm normele existente. Iată de ce este important să includem cele trei domenii mari, chiar dacă este televiziunea lineară, platformele la cerere și platformele de partajare video, să le includem așadar în domeniul de aplicare. Sunt de acord că trebuie să asigurăm protejarea minorilor și uh, protecția în fața discursurilor care incită la ură. Acestea sunt importante, trebuie incluse în toate platformele menționate. În ceea ce privește operele europene, uh, mi se pare în principiu important ca platformele de conținut la cerere să includă cel puțin 20% din conținutul lor um, provenit din Europa. Se spune că în acest fel conținuturile lor ar deveni mai puțin atractive sau că ar recurge la alte canale pentru a asigura acest procent de 20%. Mie nu mi se pare credibil, nu cred că piața europeană uh, uh, e uh, în asemenea stare încât trebuie să se renunțe la conținuturile europene pentru că altfel nu ar fi interesante pentru consumatori. Mi se pare un principiu important și trebuie să uh, includem de asemenea să promovăm principiul participării la finanțarea operelor europene. Se vorbește apoi de accesibilitatea anumitor uh, conținuturi speciale și aici sunt uh, de părere că statele membre trebuie să poată lua um, hotărâri în funcție de specificitatea locală și că acest lucru trebuie să se reflecte, să se regăsească în textul fundamental, nu la considerente. Un alt principiu cheie, uh, de altfel, al funcționării pieței unice. În ceea ce privește complexitatea reglementării, în ceea ce privește publicitatea. Pentru mine este decisiv că trebuie să se asigure întotdeauna o separare între publicitate și conținut. Iată de ce nu împărtășesc opinia uh, de a permite plasarea de conținut de material publicitar, pentru că în acest fel nu se asigură diferențiarea clară între conținut și publicitate nu sprijin uh, introducerea unei pauze de publicitate la fiecare 20 de minute, mi se pare prea frecvent. E într-adevăr nevoie de o flexibilizare suplimentară pentru a include uh, norme care permit distribuirea publicității de-a lungul zilei, nu în funcție de oră. După cum vă spuneam, celelalte prevederi în ceea ce privește publicitatea nu uh, le împărtășesc. În continuare, asistăm la fenomenul că publicitatea poate ascunde anumite conținuturi redacționale, anumite informații, fără ca autorul să fie consultat. Eu nu cred că ar trebui ca această situație să aibă loc sau dacă se întâmplă, autorul să fie consultat. Nu cred că este destul de bine reglementat acest aspect. Cred că trebuie să avem o asociație a autorităților independente de reglementare pentru că acestea au într-adevăr obligația de a controla aplicarea normelor pe care le adoptăm noi. Este important să primim suficient de des rapoarte referitor la cum se face această aplicare uh, dacă normele sunt într-adevăr respectate așa cum dorim. Accesul la persoane cu dezabilități, am purtat deja o dezbatere în acest sens Împărtășesc uh, principiul că acest lucru trebuie reglementat în cadrul uh, directivei privind serviciile audiovizuale. Cu toții avem, uh, considerăm că programele trebuie să reflecte o variabilitate și o diversitate care să permită și accesul persoanelor cu dezabilități. Acest lucru ține și de diversitatea culturală Cred că trebuie să există o, o ofertă culturală mai mare pentru persoanele cu dezabilități. Suntem cu toții de acord și dacă acest lucru este reglementat în directiva în cauză, e o abordare bună. În continuare, în ceea ce privește um, privilegiile referitoare la răspundere, într-adevăr, dispozițiile în directiva privind uh, comerțul digital uh, um, prevederile incluse acolo sunt importante, însă trebuie să ținem cont de acele situații unde lucrurile nu sunt evidente. Când, de pildă, un furnizor de servicii digitale um, introduce un serviciu nou și în acest fel um, creează un anumit canal atractiv, trebuie să vedem cum această situație este reglementată în cadrul directivei privind comerțul electronic. Uh, E vorba aici de o precizare, de o clarificare care ne poate permite în viitor o mai bună reglementare și o uh, mai mare corectitudine, mai ales când e vorba de cine poartă răspunderea, mai ales uh, în ceea ce privește um, operatorii de uh, servicii de internet. Colega Tom, chis la parola. Mulțumesc și acum uh, colega Tom, care este raportor din, raportat din umbră, a cerut cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și aș dori și eu să mulțumesc comisia și, comisiei și co-raportorilor pentru cuvintele lor. voi exprima în numele grupului ALDE, pe linie cu evoluțiile tehnologice actuale, revizuirea directivei este necesară și salutăm propunerea Comisiei. Sunt noutăți în această propunere pentru a aduce directiva în secolul 21. Aș menționa doar două dintre acestea. Propunerea este, putem spune, exhaustivă. În primul rând, propunerea simplifică regulile conform cărora se stabilește care anume stat membru are de jurisdicție. Se numește acesta principiul țării de origine. În al doilea rând, propunerea extinde sfera de aplicare a directivei, făcând-o aplicabilă uh, tehnologiei de video sharing. Apoi uh, furnizează o definiție pentru platforme de video sharing cu anumite condiții care trebuie îndeplinite. Definiția este însă problematică, mai ales în, pentru aplicarea ei în practică. Trebuie să examinăm mai îndeaproape unde sunt limitele definiției și uh, în ce măsură va exista o diferență de tratament între diversele platforme de media socială? Comisia a hotărât să schimbe și definiția programelor, care reprezintă un element central al directivei. Uh, asta ne arată că Comisia se îndepărtează de standardul tradițional ca fiind televiziunea. O altă chestiune prioritară a acestei platforme e noua includere a interdicției de discursuri incitatoare la ură, Comisia a spus că trebuie să uh, ne aliniem la deciziile actuale de combatere a rasismului și xenofobiei. Sigur că salutăm interdicția discursurilor implicat, incitative la ură, însă asta are efecte practice, adică cum va fi afectată directiva e-commerce, care protejează platformele de orice răspundere legată de conținut încărcat de utilizatori și să vedem ce impact va exista asupra drepturilor utilizatorilor. Sunt doar câteva din întrebările care decurg din această propunere și trebuie privite îndeaproape și trebuie să găsim un echilibru. Dar sunt convinsă că uh, vom reuși, deși avem mult de muncă. Nu vreau să iau cuvântul timp de 10 sau 15 minute, nu e vorba de o primă discuție, nici de ultima. Da, aș avea, dacă e să le număr, chiar 12 întrebări, însă astăzi mă limitez la două. Mulțumesc. Scuzate, la colega Adinolfi, prego. Doamna Adinolfi, acum. Mulțumesc, uh, stimați colegi. Plec de la o considerație de tip general, uh, la care v-ați referit dumneavoastră, doamnă președintă. În general, uh, se referă la poziția raportoarelor și mi-o impune codul de conduită, disciplina și onoarea Uh, mandatului meu, pentru că ar fi un act uh, lipsit de etică. Eu cred că situația și potențialul conflict de interes în care s-ar afla cele două raportoare riscă să păteze procesul de adoptare a directivei. De aceea cred că e necesar să avem o dezbatere publică, după cum am și făcut-o ieri, dar cu ușile închise. Uh, și o dezbatere transparentă și mai ales solicit ca Parlamentul să examineze cazul și să rezolve situația potențialului conflict de interese. Avem asupra uh, capului, capetelor noastre o spadă a lui Democle, dacă nu rezolvăm această situație și cetățenii ne-ar putea acuza că nu suntem independenți și deasupra oricărei bănuieli. nu vreau să se repete scenele din Italia cu fostul premier Berlusconi dar dacă ne-a învățat ceva fostul premier Berlusconi, e că potențial, potențialele situații de conflict de interes e bine să le rezolvăm odată pentru totdeauna, pentru că dacă nu, uh, riscă să dureze prea mult și asta în detrimentul instituțiilor și al încrederii cetățenilor în ele. De aceea consider că trebuie să interpelăm președintele Schulz și Comitetul Consultativ ca să rezolve această situație. Altfel, sunt multe puncte importante în ce privește directiva Aș vrea să mă refer uh, pe scurt la unele dintre ele, de exemplu, eliminarea deosebirii între serviciile online și neonline riscă să creeze probleme, pentru că există o serie de zone gri unde această diferență încă e util de făcut și eu cred că trebuie să ne gândim mai bine ca să înțelegem dacă e chiar necesar să eliminăm această distinție sau nu. În al doilea rând, principiul statului sau țării de origine. E adevărat că acest principiu a fost indispensabil pentru a favoriza furnizarea serviciilor audiovizuale în alt stat. Totuși, ă, trebuie să recunoaștem că acesta trebuie să reprezinte doar o etapă intermediară spre piața unică. O piață unică digitală, fără bariere și fără uh, blocuri geografice, blocări geografice și fără segregări artificiale ale pieței. Noi ne dorim o piață liberă. Apoi, sistemul cotelor, de promovare a creației europene. E foarte, foarte important acest punct, însă a demonstrat că nu funcționează încă. Ne gândim la cazurile din Italia cu Algicom, cu derogări acordate Disney și med- către Disney și Mediaset. Trebuie să protejăm mai bine operele europene în mod autonom. În al patrulea rând, protecția minorilor și tot ce ține de publicitate în Italia, colegul meu Roberto Fico a câștigat o luptă prin care a reușit să elimine publicitatea din conținutul unui canal public pentru copii, un canal al RAI, și s-a făcut un proiect de lege pentru a aboli publicitatea din toate uh, canalele de televiziune pentru copii. Eu cred că asta este direcția corectă și putem să urmăm în toată Europa. În rest, haideți să eliminăm publicitatea din canale publice, pentru că eu nu sunt în favoarea sporirii indicelui de publicitate și în rest și televiziunea comercială, dacă vrea să supraviețuiască, va avea nevoie de, uh, de, de, de inovare. Apoi, independența celor care supraveghează piața radio-televizivă. Deci trebuie să existe reguli clare pentru autoritățile care monitorizează și supraveghează piața, care trebuie să fie complet independente. Aceste autorități trebuie să fie complet independente de puterea politică. Și aici Berlusconi ne învață multe, dar poate ar trebui să ne gândim la un sistem de finanțare a acestor autorități. Am putea prevedea ca parte a profiturilor din licitație să fie destinate autorităților independente pentru a garanta o finanțare autonomă, astfel încât am stimula și o licitație în mod ciclic a acestor frecvențe. Și apoi, cred că în directivă ar fi bine și util să inserăm o definiție a serviciilor publice radio, televiziune și multimedia. Și apoi, uh, Trebuie să avem reguli clare și precise în materie de concurență. Piața radio-televizivă este o piață deosebită și riscăm să afectăm mecanismele sale democratice. Mulțumesc. Uh, sì, um, io credo che su questo punto... Da, cred că aici, cred că aici eh, aș da cuvântul uh, altui raportor din umbră. E nevoie de clarificări, într-adevăr. Bun. Colegele au făcut conferință de presă, ieri am avut o discuție la coordonatori. Uh, eu cred totuși că am analizat situația în amănunt. Așadar, încheiem cu runda raportorilor din umbră și apoi cred că e bine să intervină colegele, cu co-raportoare dacă doresc pentru că, într-adevăr, ținem la transparență, la fel ca și colega din Olfi, dar la fel ca noi toți. Și aș da acum cuvântul domnul Droievski și apoi domnul Morganu și apoi din nou cu raportorilor, dacă își doresc. Mało czasu, więc w dużym skrócie. Po pierwsze chciałem zadać pytanie. Mulțumesc. Ehm, Aș avea o întrebare în legătură cu evaluarea efectelor financiare ale acestei directive. Au fost ele estimate? Ce se va întâmpla cu piața? Care vor fi efectele reglementării privitoare la proporția dintre sectorul public și cel privat? O a doua întrebare. Mă refer la canalele publice, televiziunea de stat limitările care existau până acum uh, în ce privește abonamente, plata unor taxe, uh, uh, se vor schimba oare prin această directivă și în ce măsură? În al treilea rând, nu, eu n-aș fi atât de optimist se spune că această directivă poate să aibă efecte șapte ani, însă tehnologiile evoluează foarte rapid și sunt destul de sigur că va trebui să începem să lucrăm la următoarea directivă chiar după adoptarea acesteia, pentru că tehnologiile reacționează și ele la directivă și găsesc uh, totdeauna noi elemente pentru evoluții care încă nu există, în fapt. Și aș mai avea o întrebare. Nu sunt optimist nici în legătură cu flexibilitatea calupurilor de publicitate, ca să spun așa. Trebuie să vedem uh, cum va sta situația în fapt. Uh, pentru că publicitatea nu va fi difuzată la orele 4-5 dimineața, ci în perioadele de maximă audiență. Și trebuie să ne gândim, cred eu, întotdeauna, la telespectatori, la utilizatori. Apoi, să fim atenți la faptul că există televiziuni care transmit din afara Europei, deci eludează regulile uh, Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc iar acum colegul Morgano. Mulțumesc, cred că runda de discuții din această dimineață până acum cu intervențiile comisiei și cu antevorbitorii mei a evidenția clar chestiunile principale. Eu aș spune că oricum e totuși pozitiv că am auzit prioritățile indicate de comisie, cu sigur anumite adăugiri din punctul meu de vedere, Cred că e important ca, într-adevăr, să se facă un calcul al uh, beneficiilor financiare totale. Apoi, trebuie să vorbim de o protecție nu doar a IMM-urilor, sau eventual trebuie și o mai bună definiție acestora, că sunt multe micro-întreprinderi. Nu vorbim doar de IMM-uri, întreprinderi mici, ci și micro-întreprinderi care sunt foarte active în acest sector. Că dacă nu, uh, ar lipsi un element care ne conferă o caracteristică proprie nouă, că dacă nu există acest tip de protecție, se reduce posibilitatea concretă de a rămâne pe piață pentru o firmă. Altă chestiune, responsabilitatea editorială uh, pe aceste platforme, iar aici trebuie să insistăm, pentru că dacă nu, riscă să existe, să fie așa niște strigăte în deșert, că sunt doar de niște declarații uh, de intenție și apoi nu se face nimic în practică. Apoi, în ce privește minorii, aici trebuie din nou să vedem lucrurile în amănunt și accesibilitatea. Uh, asta permite dezvoltarea industriilor creative și culturale care interesează mult pe toți europenii. Mulțumesc, domnule. Morgan era cu normal teze. Da, bun, aici sunt uh, diverse aspecte. Mai mult decât cele tehnice, aș avea dubii în legătură cu textul în general. Mi se pare că nu s-a făcut o analiză realistă a modului în care evoluează această piață. Sigur că nu e ușor de făcut o astfel de analiză, că nu știe, nu știe nimeni, de fapt, cum vor sta lucrurile în câțiva ani. Și nimeni nu și-ar fi închipuit acum câțiva ani că uh, va exista o revoluție atât de rapidă, dar atât în ce privește accesibilitatea despre care s-a vorbit aici de către doamna Verheyen, fie în alte, cu alte elemente, mai ales cel al informației, efectele pe care le-au avut ultimele revoluții tehnologice au fost uh, scăderea standardelor informației și asta în mod de dramatic internetul e plin de surse de informații necalificate și neverificate, care adesea difuzează informații false. Și fac din asta chiar o mare afacere. Sunt mai multe contracte care nasc dintr-o legendă și dintr-un zvon și nu dintr-o știre reală. Sunt mai multe clicuri uh, pe o bârfă decât pe ceva real. Și nu se știe cine e responsabil. Același articol publicat pe paginile, în paginile unui ziar, în site-ul unui ziar și publicat pe Facebook, uh, este, uh, cade sub legislații diferite. Deci trebuie să avem o abordare coerentă și mai hotărâtă. M-aș referi apoi și la publicitate, însă evocând această chestiune de această acuză de conflict de interese față de cele două colege, doamna Făhain și doamna Cameron, evocându-se aici această chestiune. Noi am discutat problema, uh, după cum am și cerut ieri la reuniunea coordonatorilor. Eu personal am fost convins, am reușit să fiu convins că nu există un conflict real de interese, dar există o problemă de oportunitate politică și poate ar trebui să ne gândim mai bine la asta. Pentru că riscă să păteze blazonul comisiei noastre și munca noastră e foarte importantă și atunci cred că ar trebui să mai avem o discuție că până la ce punct e licit deși o persoană nu participă la un consiliu de administrație, dar oricum este implicată în gestionarea unui pod de televiziune publică, ce face obiect al reglementării uh, pe care o vom analiza. Deci, pe de o parte, cineva este legiuitor și stabilește norme generale și, pe de altă parte, în fine, deși Uh, nu în, mod, în așa mod încât s-ar putea genera un conflict de interese, totuși aceeași persoană este implicată în gestionarea unei televiziuni. Și atunci, ca să evităm să se creeze suspiciuni și lipsă de transparență, cred că ar trebui să mai discutăm cazul. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu doamna Adinolfi, deși, cinstit vorbind, eu nu consider că cele două colege sunt într-o reală situație de conflict de interese. Președinte, mulțumesc. Aici aș da colegul, ă, aș da, mă scuzați, cuvântul din nou celor două co-raportoare, doamna Fărhai și doamna Cameră. Spuneam din nou, de dragul transparenței, deși ieri am discutat și am conchis că nu există acest conflict de interese. În rest, cred că vor continua discuțiile în mod deschis și vom implica pe toată lumea. Cred că ăsta este modul cel mai eficient de a proceda. Pentru că este un organ consultativ și de uh, uh monitorizare. Dar oricum, nu sunt eu cea care trebuie să interpreteze lucrurile în final. Dar dau cuvântul doamnei Verheyen. Vielleicht zu diesem punct, der ja gestern schon intensiv diskutiert worden ist, den wir auch in unserer Pressekonferenz am letzten Uh, la conferința de presă am încercat să explicăm uh, situația uh, și de această dată, având în vedere că este vorba de o ședință care e transmită pe internet, de fapt nu este vorba de niciun fel de conflict de interese. Acest Consiliu al serviciilor audio nu e vorba de un consiliu de supraveghere, ci e o reprezentare a emițătorilor. Uh, care se asigură că uh, în uh, intermediul, deci sunt mai bine reprezentați în societate prin tot felul de grupări. Nu e vorba de niciun membru al guvernului, niciun membru al deci guvernului german, ci e vorba doar de reprezentanți ai cetățenilor la acest for. Iar noi facem parte din acest Consiliu Audio în calitate de eurodeputați. În articolul uh, Politico uh, s-au făcut uh, acuzații, dar având în vedere situația juridică, e vorba de o independență totală acestul, acestui Consiliu. Acest Consiliu are un buget separat care este finanțat din taxele audio, taxele radio. Deci e complet independent de VDR ceea ce înseamnă că nu primesc niciun fel de uh, finanțare uh, Uh, și nu are niciun fel de obligație față de FEDER și, uh, de asemenea, uh, nu are niciun fel de obligație față de Parlament. Noi, de fapt, nu suntem răspunzători decât în fața auditorilor, a cetățenilor pe care îi reprezentăm la acest Consiliu. Și deci avem aceeași obligație față de cetățenii germani, față de, la fel ca și în Parlamentul European. Deci, uh, conflictul de interese uh, nu există. Totuși, dacă pe cineva deranjează că două coraportoare germane fac parte din acest uh, Consiliu, Uh, spun lucru foarte clar. Deci eu nu reprezint doar Germania, ci și uh, cetățenii europeni. Uh, în calitate de eurodeputați, nu uh, apărăm doar interesele statului național din care provinem și pentru mine e un lucru de la sine înțeles. Deci uh, trebuie să ajungem la un echilibru de interese între uh, interesele naționale. Și uh, în trecutul meu am încercat să mă asigur că nu doar interesele germane sunt reprezentate, ci și celelalte interese. Și cred că toată lumea ar trebui să ia în serios această obligație la Parlamentul European. Dacă vă deranjează că sunt două raportoare germane, atunci ar trebui să vă întrebați uh, în ce măsură uh, persoane de aceeași naționalitate pot fi uh, raportori uh, din umbră sau pot acționa în calitate de raportor principal. Pentru că trebuie să pornim de la principiu că ar fi și mai rău dacă un Uh, raportor ar reprezenta prin, într-un raport doar uh, interesele statului pe care îl reprezintă. Noi avem raportori din umbră, cooperăm împreună, încercăm să ne ducem activitățile în mod cât mai transparent uh, cu putință, permitem și colegilor să intervină, deci nu cred că sunt foarte părtinitoare. În orice caz, din capul locului am explicat că am încercat în acest raport să obținem cât mai mai multă transparență în ce privește cooperarea cu factorii implicați. Deci uh, nu am avut uh, discuții în tet uh, sau în culise, ci am încercat să facem audieri cu factori implicați la care să participe și raportorii alternativi, să poată lua cuvântul la aceste audieri, astfel încât toată lumea are acces la informații din partea factorilor implicați a părților implicate. Uh, deci am încercat în aceste audieri să obținem gradul cel mai ridicat de transparență care să ne permită să luăm uh, decizii în uh, consecință și să continuăm dezbaterile. Avem încă o, o, o reuniune cu factori implicați în iunie și iulie, astfel încât înainte de vacanța de vază să putem discuta primul proiect de raport și după aceea vom mai avea un schimb de opinii în septembrie vom avea cu siguranță dezbaterea aprinse și în orice caz avem un termen până în 13 uh, octombrie, un termen destul de lung pentru depunerea de amendamente. E mai lung decât de obicei. Ieri am discutat despre colegul, uh, raportul colegului uh, malteze și am avut un termen mult mai strâns, trei săptămâni respectiv. Ori, uh, în cazul nostru, avem un uh, termen foarte lung, uh, toată lumea poate să se gândească bine, să depună amendamente și, de asemenea, ne dorim să continuăm în mod cât mai transparent cu putință. Vom face tot ce putem pentru ca acest sentiment neplăcut legat de doi raportori germani conform căruia am fi părtinitoare sau că am, respecta, am um, favorizat interesele naționale, sper că acest sentiment să fie spulberat. Uh, v-am explicat cum am încercat uh, să lucrăm, cum lucrăm de obicei, am câștigat încrederea colegilor, nu numai la comisia noastră, ci și în uh, Parlamentul European și sperăm să fie așa și pe viitor. Mulțumim, Petra! Mulțumesc! Sabin a spus foarte mult foarte multe în legătură cu reproșurile legate de un eventual conflict de interese. O să repet doar și pentru mine nu există uh, un astfel de conflict de interese, pentru că atât în calitate de europarlamentar cât și uh, membru al Consiliului uh, Serviciilor Audio, uh, respect interesele generale. Uh, e, uh, acest lucru este stipulat de Constituția landului uh, Renania de Nord-Vestfalia. Deci eu trebuie să respect interesele tuturor ale ascultătorilor, ascultătoarelor, ale spectatorilor, spectatoarelor, ale tuturor și nu ale VDR. Și deci noi am fost alese uh, pentru ca Uh, să uh, controlăm activitatea uh, acestor emițători de radio. Respectiv, deci că se respecte prevederile juridice în ce privește emisiile audio. Dar aș dori să mai subliniez, noi nu avem niciun fel de interes asupra liniei editoriale ale un, a, a unui emițător. A fost așa întotdeauna și întotdeauna eu sunt pentru libertatea jurnalistică și editorială. În orice caz, uh, nu putem impune noi nimic. E vorba uh, despre o despăgubire o despăgubire uh, care a fost a apărut în urma unei noi legi conform căreia Uh, bugetarea acestui Consiliu trebuie să se facă cât mai transparent, că bugetul trebuie să fie uh, independent de bugetul uh, emițătorului principal, public, de radio. Deci Consiliul e finanțat din contribuții, din taxe radio ale cetățenilor cetățenii trebuie să, placă, să plătească uh, aceste taxe și astfel se constituie uh, bugetul unui astfel de consiliu. Deci nu poate fi vorba despre un uh, conflict de interese, Sabine a spus uh, deja acest lucru, Există 49 de angajați și 9 dintre ei uh, provin dintr-un parlament uh, uh, la nivel de land, local, național sau din Parlamentul European. Deci este foarte clar că noi în orice caz nu am putea, nici măcar nu am încercat să exercităm vreo formă de influență sau să acaparăm, să zicem, dezbaterea. E o prevedere din Constituția germană. Așa se constituie consiliile, uh, astfel pentru a evita sau pentru a exclude orice uh, tip de influență politică. Știu că e o dezbatere specific germană și pot să înțeleg că s-ar putea să se creeze neînțelegeri sau să se să apară neînțelegeri, pentru că în alte state membre um, aceste consilii funcționează altfel, structura peisajului mass media este diferită și uh, deci câteodată uh, guvernul sau politicienii pot exercita influență, dar vă pot spune că în Germania există prevederile juridice pentru a evita o astfel de situație. Atunci când nu se respectă aceste prevederi, atunci uh, Curtea Constituțională uh, acționează. De exemplu, CDF a, luat, a fost sancționat și trebuie să respecte, să respecte aceste prevederi juridice. Deci uh, vă pot spune că eu sunt uh, uh, liniștită. Uh, nu poate fi vorba de o influență guvernamentală pentru că uh, nu uh, avem niciun fel de obligație față de uh, Parlamentul uh, landului nostru, nici parlamentul fundural, federal, deci noi ne exercităm doar activitatea de europarlamentari. Procedura pe, pentru care am optat a fost aleasă pentru că știm că uh, au apărut aceste întrebări datorită faptului că avem două raportoare pentru acest raport, două raportoare din Germania. În calendarul pe care l-am pregătit am încercat să ne asigurăm că cooperăm în mod constructiv atât cu raportorii din umbră, uh, cât și cu colegii interesați, deci că procedura este cât mai transparentă, nu am avut niciun fel de discuții cu părțile implicate în culise sau pe coridoare. Uh, noi uh, am încercat să ne asigurăm că orice parte implicată își aduce contribuția și să se exprimă critic față de uh, poziția celorlalți factori implicați. Deci cred că e foarte important să uităm acest lucru. Uh, acest Consiliu există din 1954 și uh, oricine poate să intervină, dar uh, nu uh, fiecare își poate aduce contribuția la raportul nostru și avem data de termenul de amendamente în 13 octombrie și situația cred că stă foarte bine din acest punct de vedere. Aș mai dori să spun câteva aspecte. Integritatea de semnal, da, e o temă care este foarte importantă pentru mine. Cred că ne lipsește, de fapt, o reglementare uh, în propunerea comisiei, o pro- deci uh, un, o prevedere legată de uh, garantarea integrității de semnal. Să Uh, nu uh, permitem uh, să se mm, să fie împiedicați cei care nu beneficiază de suficientă finanțare. Geoblocarea, sigur că nu este o temă specifică pentru directiva aceasta a serviciilor audiovizuale. Cred că geoblocarea este o uh, prevedere care ține de directiva cu privire la drepturile de autor. Uh, cei de la această directivă spun că uh, geoblocarea nu are de-a face cu drepturile de autor, dar în orice caz, dacă vrem să discutăm despre geoblocare, trebuie să o facem și în alte instanțe, dar nu uh, pentru directiva uh, cu privire la serviciile audiovizuale, pentru că cred că uh, nu am procedat bine, uh, am duce la o suminare, practic, a acestei directive. Domnul Malteze din nou și doamna Toma, apoi. Da, vreau să fiu înțeles clar, că poate nu m-am exprimat eu bine. Eu, deci, nu consider că există un conflict de interese economice, după cum a apărut în articolul uh, publicației Politico și m-am convins de asta ascultând ce au spus cele două colege, că nu sunt angajate ale televiziunii publice din Germania. Asta nu înseamnă că nu există nicio problemă. Nu pentru că sunt uh, ele de cetățenie germană, ci pentru că fac într un organism care totuși este un instrument politic în țara lor, în Germania. Și prin acest raport, domnile lor dispun de un alt instrument politic foarte important la nivel european. Deci s-ar putea spune că există un conflict de interese politice. Eu nu cunoșteam structura televiziunii publice germane și m-am informat în legătură cu funcționarea sa. Să spunem că aceste organisme din care fac parte colegele ar putea să fie comparate cu ceva de genul CNA sau în România sau comisii de control uh, asupra televiziunilor din Italia sau ale utilizatorilor. Dacă eu aș face parte într-un organism care are legătură cu televiziunea publică din Italia, nu ar fi corespunzător din partea mea să solicit să mi se trebuie un raport prin care să reglementează televiziunile publice din Europa. Cred că nu este binevenit și nu este corespunzător din punct de vedere politic. În rest, nu pun deloc în discuție onestitatea personală sau transparența economică a celor două colege. Dar asta nu înseamnă că nu există niciun fel de problemă. Mulțumesc, doamna Tom. ma tänan, ma tõesti ei oska hinnata, kuivõrd emotsionaalselt kolleegid rääkisid. mulțumesc foarte mult. Nu kaaperdanud, vaadake, ma olen Eestist, eestlasi on Euroopa Parlamendis kuus. Așadar, în Estonia noi încercăm să reglăm o problemă de același gen. A spune că trebuie să fim onești când vorbim de alegerea persoanelor care vor prezenta utilizatorii sau vor reprezenta pe aceștia. Trebuie să păstrăm un anumit echilibru geografic și nu numai. Trebuie pe viitor să ne gândim uh, cum să reglăm lucrurile ca să nu mai apară acest gen de probleme. Oricum trebuie să vedem ce se va întâmpla cu acest raport Uneori se afirmă că în asemenea cazuri a fost încălcată legea, că există un conflict de interese. Nu, eu cred că este o problemă, dar pe care trebuie să o soluționăm și pentru viitor, să nu creăm un precedent, să încercăm să respectăm și echilibrul geografic, nu doar la nivelul reprezentării telespectatorilor, ci în general. Și apoi, n-ar trebui ca aceste uh, două persoane să lucreze uh, într-un domeniu limitrof al televiziunii publice. Lucrurile ar fi trebuit să fie clare pe viitor. Vă rog. small group, uh, I can... Dragi colegi, eu însă venind dintr-un grup uh, mic, înțeleg că anumiți colegi din grupuri uh, de mai mici dimensiuni nu sunt fericiți. Uh, și aș dori să vă uh, reamintesc că am discutat la întâlnirea coordonatorilor de acum câteva zile această problemă. E evident că cele două grupuri mari uh, dețin cele mai multe puncte, sunt absolut interesați de acest subiect și, de asemenea, în rândurile lor se numără persoane care știu foarte multe despre acest subiect. În plus, pentru că eu prezidam întâlnirea, pentru mine a reieșit foarte clar, deși exista această senzație de disconfort, era evident că exista o majoritate în favoarea alocării raportului celor două grupuri mari pentru că au cele mai multe puncte. Nu e o procedură netransparentă, ci e vorba de aplicarea sistemului de un hund. În continuare, în ceea ce privește potențialul conflict de interese, cred că este foarte important să realizăm că, evident, există o, există norme diferite în ceea ce privește radiodifuziunea. În Germania, acest Consiliu al Radiodifuziunii este o entitate separată cu competențe de monitorizare și care nu poate fi comparată cu un consiliu director într-o întreprindere și că trebuie să important să facem această deosebire pentru că atunci, într-adevăr, ar putea apăra, apărea un conflict de interes uh, dacă ar fi, de pildă, nu știu, o entitate asemănătoare în un consiliu director din uh, Mercedes. Însă lucrurile nu stau așa. Această entitate are misiunea de a controla uh, activitatea entităților de radiodifuziune, dacă acestea, într-adevăr, servesc interesul public. Politicienii prezenți uh, în uh, această entitate nu dețin majoritatea. Iată de ce nu putem face această comparație era evident că există o anumită tensiune în comisia noastră. Iată de ce cred că cel mai bine acum e să lucrăm cât se poate de transparent. Avem întâlniri comune, ne putem decide în urma acestora și sper că veți reuși să regăsiți încrederea și cooperarea de dinioară, pentru că eu personal, în urma verificărilor pe care le-am făcut, nu am putut uh, detecta niciun conflict de interese, dar e bine să ne pregătim pentru viitor. Cred că, în cazul de față, însă, ne putem baza pe promisiunea de a da dovadă de transparență și de a coopera. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru clarificare. Cumva am repetat dezbaterea de ieri, dar e corect să procedăm așa, în mod public și cu maximă transparență. Da, într-adevăr, cum spunea doamna Trupel, care îi mulțumesc pentru clarificări, înțeleg foarte bine eh, cererea domnului Malteze, care se referea mai întâi la conflictul de interese și sunt de acord cu spusele domniei sale, că altfel n-aș fi procedat așa, nu există demerile din două motive. Unul, că nu sunt implicate colegile în organisme de uh, gestiune, sunt un organism independent numit de Parlament cu un număr de 50 de membri, deci doar o mică cotă uh, sunt reprezent, e reprezentată de parlamente naționale, regionale ale landurilor, plus uh, bugetul este independent și nu este parte din bugetul televiziunii publice. E un alt punct important ca să uh, vorbim de conflictul de interes. În ce privește partea politică, trebuie să reamintim ca întotdeauna deciziile, deciziile noastre formale în legătură cu grupurile cărora uh, le trebuiau atribuite uh, calitățile de co-raportor Joi, loc, joia va avea loc uh, conferința președinților. Vom vedea ce va stabili. Oricum, s-a decis să acordăm PP uh, PPE și SND în calitatea de coraportor. Sunt două colegi care sunt experte și coordonatoare ale grupurilor lor deci au un rol proeminent în aceste politici în grupurile lor și așa s-a decis la grupurile lor și știți că aceste decizii așa se iau întotdeauna la nivelul grupurilor. Intervenție din sală, domnul Malteze. Asta nu are nicio legătură. Nu discută nimeni de ce s-a ales cum s-a ales. Nu spune nimeni că SND și populare n-ar avea acest drept. Uh, Președinte, nu, înțeleg ce spuneți, doar uh, rezum ce s-a hotărât în mod colegial. Deci, recapitulăm, există o colegialitate și la grupuri, așa s-au exprimat și așa s-a decis la grupurile politice. Domnul Mateza a exprimat foarte bine uh, elementul în discuție. Uh, Și eu, dragul colegă, Tom, e bine, într-adevăr, consider eu să avem un mai bun echilibru geografic. În fine, așa au ales grupurile politice în mod liber. Asta este competența colegilor noastre și asta este rolul jucat de ele la grupuri. Sigur, noi spunem întotdeauna că cel mai bun mod pentru a avea deschidere maximă, atât din punct de vedere geografic, politic și de transparență, va fi implicarea la maximum a tuturor actorilor implicați și discuțiile publice, prevăzute deja trei reuniuni cu diversi actori interesați și, sigur, realitățile politice și personale și față de Parlament și care sunt valabile și pentru subsemnata, să garantăm drepturile tuturor și să fim conștienți, cum spuneau colegele noastre, că toți trebuie să fim, să știm că suntem reprezentanții cetățenilor europeni și nu doar aleși în colegiile noastre electorale, ci reprezentanții cetățenilor europeni. Eu nu pot decât să vă dau această uh, indicație. Să, să, haideți să fim uh, amabili uh, și față de peții noștri, să continuăm dezbaterea și uh, îi rog să ne scuze, dar trebuie să clarificăm lucrurile la nivel instituțional. Cred că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Mă rog, domnul Gramaticakis. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu am uh, luat cuvântul până acum, pentru că sunt uh, pe deplin de acord cu dumneavoastră, cu ce ați spus până acum, dar văd alt pericol. Sabina și Petra Uh, nu putem contesta că sunt niște persoane cu o integritate morală care nu poate fi pusă sub semnul întrebării, însă există anumite acuzații, reproșuri care nu știm de unde vin, după care apar, sunt reluate pe internet, lucru care poate duce până la calomnie. Însă nu are nimic de a face cu lumea reală, ci trebuie să avem grijă pentru că tot ce înseamnă uh, avize care sunt discutate aici, opinii, tot ce discutăm, uh, sunt lucruri pe care mulți nu le înțeleg. Și uh, după care ajungem în situația în care sunt spuse lucruri care nu au nimic de a face cu realitatea. Cred că aici trebuie, într-adevăr, prin această discuție să punem capăt uh, acestor acuzații. Eu mă tem foarte mult de ele am multă experiență, o cunosc pe Sabina, o cunosc pe Petra, îi cunosc și pe ceilalți colegi și cred că aici, între noi, nu trebuie să ne temem. Eu sunt uh, președinte supleant al uh, unei entități în Grecia, entitate răspunzătoare de asociația Wagner și dacă, bineînțeles, mi s-ar uh, face o asemenea acuzație, aș răspunde și eu. Da, astăzi e ziua internațională a muzicii. În fine, să nu luăm poziții partizane naționale. Haideți să încheiem pe această notă mai puțin uh, polemică discuția noastră. Sigur, eu consider că Sigur, toți trebuie să acționăm cât mai transparent posibil. Asta inclusiv cei care fac acuzații nefondate în presă. Și jurnaliștii au un cod de ontologic care trebuie respectat. Și acum v-aș ruga să ne reîntoarcem la discuție. E foarte importantă directiva uh, pe care o discutăm și haideți să continuăm. Într-un climat de cooperare și respect reciproc. Mai uh, adaug două elemente în legătură cu care aș dori uh, explicații. Cred că s-au exprimat aici uh, punctele de vedere ale tuturor raportelor din umbră, tuturor colegilor, în fine. să aș vrea să înțeleg mai bine chestiunea publicității și, mă rog, flexibilității la care s-a făcut referire aici. Sigur, asta corespunde și necesității găsirii unui echilibru al resurselor. Pentru mine e foarte important, s-a spus asta și de către coraportori, poate să analizăm mai în detaliu lucrurile. E important faptul că platformele de video la cerere uh, sunt mai mult implicate și un rol mai puțin parazitar de jucat decât la ora actuală că nu se face nimic uh, cu titlu gratuit, ci e vânzare de publicitate, de advertising. În fine, și platformele trebuie să producă direct sau indirect la producția de opere europene, ceea ce este foarte important. Însă, în legătură de această flexibilitate în domeniul publicității sau difuzării publicității, ce se întâmplă cu acele derogări? În text se face referire la asta, se, există niște uh, derogări, uh, se vorbește de transmisiile care sunt urmărite uh, în mare parte de minori. Poate aici e prea vagă formularea. Există o reglementare, într-adevăr, în vigoare. Se spune că se pierde din public, să există aceste excepții și apoi există oare confuzie între publicitatea care trebuie separată de context și promoția, sponsorizarea și așa mai departe, care adesea sunt uh, introduse în transmisiile tele, uh, TV și se face publicitate mascată uneori se promovează anumite produse, aici se lasă deschidere totală sau există reguli mai stringente? Pentru că asta a transforma transmisiile în uh, spoturi publicitare și încă ceva. Conținuturile sau platformele care transmit produsele altora produse încărcate de consumatori. Aici am extins protecția minorilor și protecția împotriva discursurilor generatoare de ură, dar aici trebuie să existe principiul responsabilității mai mare în ce privește organizarea conținutului editorial, cred că trebuie totuși să ne gândim la ceva mai specific în ce privește responsabilitatea, nu doar uh, să reglementăm totul la directiva comerțului electronic. Acum uh, aș da cuvântul invitatelor pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, vă rog. Thank you very much, um, Madam Chair, and thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, le mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul pentru intervențiile lor. S-au ridicat mai multe întrebări, nu am să încerc să răspund la toate, dar cred că 3-4 sunt mai importante și dumneavoastră ați făcut, ați punctat uh, niște observații care cred că vor fi extrem de relevante. În primul rând, o întrebare care a apărut în repetate rânduri, această deosebire între conținutul linear și non-linear, unde se difuminează deosebirile, lucrurile se mișcă foarte repede, după cum ați uh, scos în evidență. Cred că deocamdată e greu să stabilim niște linii um, care să um, aibă un efect de marcator clar. Modelele de afaceri încă diferă foarte mult și cred că trebuie să ținem cont uh, de felul în care dorim să ne atingem obiectivele, având în vedere aceste modele de afaceri divergente. Din câte am um, auzit în această dimineață, există obiective foarte variate. Întrebarea e cum ne adaptăm și cum gestionăm legislația existentă, având în vedere diferitele modele de afaceri. Dumneavoastră ați um, abordat problema publicității și de ce nu s-au extins normele și s-au aplicat și um, publicității pe platformele existente. Cred că trebuie să ținem cont de normele existente, de pildă practica privind, directiva, am cer scuze, privind practicile comerciale neloiale, asupra căreia Comisia s-a pronunțat recent. În continuare știm că există mult um, autoreglementare în acest sector. Studiile au dovedit că lucrurile merg foarte eficient. Cred că nu trebuie să dezbatem cât de eficient funcționează, dar am pornit de la acea premiză în, continu- în continuare în ceea ce privește conținutul. Cred că este important să ținem cont de faptul că pentru platformele care furnizează conținut la cerere propunem două lucruri. Cota de 20% și, în al doilea rând, um, un caracter uh, predominant, vizibil pentru uh, conținuturile europene. Dumneavoastră, doamnă președinte, vorbeați de platformele de partajare a conținutului video, acest video sharing. Vorbitori uh, spuneau că ne aflăm în într-un scenariu diferit, pentru că există un conținut considerabil generat de utilizatori și care este pus pe internet, având în vedere răspunderea editorială pentru multe din aceste conținuturi, este foarte greu să spunem că trebuie să impunem o cotă în, și asupra celor conținuturi. Însă dezbaterea continuă, iată de ce facem această deosebire. Doream de asemenea să scot în evidență asupra faptului că insistăm asupra unei transparențe de pline. Cred că și doamna Tomkin în intervenția ei vorbea de plasarea uh, produselor comerciale. Trebuie să fim uh, însă foarte clari, trebuie să se menționeze în mod explicit că există produse plasate în scop comercial. Ideea e așadar transparența și sperăm că putem asigura atingerea acestui obiectiv. În continuare, mulți vorbitori uh, făceau relația cu această directivă privind comerțul electronic. Am încercat să introducem un nivel minim de răspundere pentru platformele de partajare a conținutului, mail, uh, um, conținutului video. Trebuie să recunoaștem că modelul de afaceri um, al acestor platforme e diferit Trebuie însă să introducem o obligație juridică pentru impunerea răspunderii uh, pentru autorii acestor conținuturi. Multe din aceste uh, filmulețe sunt însă generate de utilizatori. Trebuie să existe de asemenea un drept la plângere și un drept la recurs. Sper că în acest fel putem ajunge la un echilibru între mai multă răspundere, dar nu fără a intra în capitolul daune. Mulți vorbitori ridicau problema accesibilității și actului european privind accesibilitatea. Cred că propunerea de astăzi este foarte importantă pentru că merge mai departe de dispozițiile aflate la articolul 7 înțelegem cât este de important uh, din punct de vedere politic uh, să asigurăm accesibilitatea la aceste conținuturi și dacă reiese într-adevăr că um, prin actul pentru accesibilitate nu se gestionează cum trebuie um, accesul la conținuturile digitale, vom lua măsuri. Nu am reacționat până acum pentru că dorim să asigurăm o coerență cu celelalte propuneri, dar dacă se dovedește că de-a lungul negocierilor trebuie să facem modificări, vom face acest lucru. Și nu în ultimul rând, cred că problema um, integrității semnalului și uh, funcția de a găsi conținuturi, uh, puteți uh, dacă am introdus norme pentru statele membre. A fost un proces dificil. Comisia și serviciul său juridic uh, nu și-au câștigat tocmai cote considerabile de popularitate cu statele membre prin introducerea acestor dispoziții. Problema e că dispozițiile sau obligația s-ar aplica unor uh, furnizori și de conținut neaudiovizual. Iată de ce serviciul nostru juridic nu este încântat am făcut însă tot ce ne-a stat în putință, mai ales având în vedere cât de important este acest subiect pentru comisie și care sunt constrângerile juridice cu care ne confruntăm. În ceea ce privește integritatea semnalului, după cum spunea și doamna Camere Vert, ne întrebăm dacă e într-adevăr instrumentul potrivit pentru a aborda această problemă. Înțelegem uh, care sunt uh, reticențele, dar ne întrebăm într-adevăr dacă acesta este locul adecvat. Vă mulțumesc în continuare pentru timpul alocat în această dimineață. Aș dori să subliniez încă o dată cât de important este acest subiect pentru Comisie. Face parte uh, din interesul nostru și al Parlamentului să acționăm cât se poate de repede și v-aș încuraja să organizați o dezbatere cât se poate de repede pe fondul acestei propuneri pentru a putea înainta. Mulțumim invitatelor noastre a fost o primă întâlnire, sigur că vor uh, urma uh, mult mai multe și comisia noastră va fi foarte activă și foarte interesată să analizăm în profunzime aceste elemente care sunt foarte importante, ba chiar strategice și din punctul nostru de vedere această directivă este unul din pilonii noi strategii digitale, pentru că e cea care afectează cel mai direct conținuturile culturale și tot ceea ce ține de diversitatea culturală, pluralismul cultural, dar și atenția acordată producției europene și deci circulației opelor în mod echilibrat, eliminând, dacă e posibil, distinția între liniar și non-liniar, trebuie să extindem și drepturile și obligațiile și mai ales drepturile care astăzi nu sunt respectate în uh, cadrul online. Mai ales în ce privește protecția minorilor, discursurile incitatoare la ură și alte lucruri inacceptabile. Vom coopera cât mai uh, bine posibil. Parlamentul își va stabili calendarul și cred că toți colegii, raportorii din umbră, așa mai departe, trebuie să aibă posibilitatea de a coopera cât mai bine, pentru că textul pe care îl vom produce să corespundă cât mai mult așteptărilor și uh, speranțelor care au apărut din discuții. Uh, vă rugăm să ne scuzați dacă ne-am lungit puțin la dezbatere, dar e important să avem și acest gen de dezbatere ca să clarificăm uh, pozițiile fiecăruia și ale comisiei noastre. Mulțumesc! Otherwise, we'll be in talks. Bene, ora inviterei subito, perché siamo in leggero ritardo, una graditissima ospite. Eh... Suntem deja în întârziere, invit pe următorii invitați alături de noi. Allora, prego, accomodatevi. Sì, Barandino. no?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 to debate on... Uh, Așadar, vom avea o dezbatere foarte interesantă. E vorba de o prezentare a UNESCO. Primul raport global, evaluarea impactului Convenției asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale. Avem plăcerea să avem alături de noi reprezentanții UNESCO, domnul Francesco Bandarin și doamna Daniel Cliș. Perché sitate un'occasione per... Le mulțumim pentru prezența astăzi aici. Vă rugăm să ne înțelegeți că dimineața noastră a fost cam confuză. Am avut voturi și discuții dense. Dezbateri importante. Însă țineam foarte mult să nu ratăm ocazia prezenței noastre aici. Vă mulțumesc pentru că ați sosit alături de noi. Știm că UNESCO un organism important în cei doi ani ai legislaturii noastre. De multe ori ne-am întâlnit cu reprezentanții UNESCO și în cadrul comisiei noastre și mai ales cu directorul, secretarul general. Ne face mare plăcere că vice-secretarul general este astăzi alături de noi pentru a discuta despre una din convențiile cele mai importante ale UNESCO, cea din 2005, iată că au aderat 140 de state deja și a ratificat-o și Uniunea Europeană în ansamblu său. Și e bine că lucrurile se întâmplă în această modalitate, pentru că temeiul juridic există în tratat, ceea ce face ca obligațiile care decurg din convenție să aibă caracter mai obligatoriu. Aș mai spune că această convenție Înseamnă că pentru prima oară avem un raport privitor la aplicarea globală a politicilor culturale. E foarte bine, e un semnal că, într-adevăr, putem verifica îndeplinirea celor patru obiective identificate, să vedem cât anume se face în practică și cum se aplică convenția. Deci cele patru obiective sisteme, susținerea și sprijinirea sistemelor uh, și guvernanței culturii. Știm, actualmente există o criză de resurse, poate asta se regândește. Întreaga situație în Italia se investește în cultură, dar Comisia noastră a are un raport, Diaconul, tocmai pe tema guvernării integrate și cu aspecte public-privat, dar și ce ține de uh, protecția patrimoniului, apoi tema mobilității artiștilor și profesioniștilor culturii, apoi integrarea culturii în dezvoltarea durabilă și, foarte important, promovarea libertății și drepturilor fundamentale. Reamintesc, drepturile culturale fac parte și sunt o parte esențială a drepturilor fundamentale, ca și accesul la cultură, participare activă, cunoașterea patrimoniului. Nu mă lungesc pentru că suntem în întârziere. Aș vrea să vă mai spun că uh, e de mare interes prezența dumneavoastră aici și e, uh, ne interesează să avem cu domnile voastre o relație constantă. Noi am făcut un proiect pilot privitor la UNESCO, finanțat deja din 2016, iată de acest an și ne, ne le propune și pentru 2017 ca să consolidăm legătură dintre noi și să facem un schimb de bune practici în ce privește guvernarea titlurilor UNESCO din Europa și Comisia noastră și Parlamentul în general uh, se află în legătură cu UNESCO, vrem să protejăm patrimoniul cultural, să combatem distrugerea patrimoniului cultural și uh, rog colegii să fie și mai activi în această direcție. Doar Italia a trimis o reacție către UNESCO în acest sens. și trebuie să protejăm mai bine bunurile culturale în Europa. Vă dau cuvântul. Mai avem cam o jumătate de oră la dispoziție. Vă rog, domnule Bandarin. Commission for inviting uh, us, uh, myself and uh, my colleague Daniel Klisch, who is the secretary of the uh, 2005 Convention for the Diversity. Mulțumesc uh, uh, pentru această invitație de a vă prezenta acest raport. Așa cum spuneați uh, înainte, avem o cooperare care merge pe mai multe fronturi. UNESCO și Uniunea Europeană au pus la punct în ultimii ani o rețea foarte bună de uh, schimburi, care sperăm că va continua și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Raportul pe care foarte pe scurt uh, o să-l prezint v-a fost uh, deja trimis. Uh, aveți propria dumneavoastră uh, broșură, dar uh, îl putem lăsa Uh, și la secretariatul comisiei, dar uh, sinteza ca și uh, raportul figurează pe pagina noastră internet. În orice caz, vă invităm să îl consultați. Acest raport a fost făcut posibil de, de, cu contribuția guvernului suedez, care a sprijinit UNESCO în activitățile sale și o face în continuare. Aș dori să subliniez faptul că acest raport Uh, studiază un domeniu de cooperare care este extrem de important. Într-adevăr, avem uh, obiective comune. Să nu uităm că este vorba de o singură convenție care este ratificată de către Uniunea Europeană. De fapt, este ratificată de către un ne-stat membru, putem spune. Deci, uh, punem mare preț pe această ratificare pentru că îi aduce nu numai un sens mai vast, ci și ne permite să o uh, punem în aplicare la o scară mai uh, vastă. Acest lucru a reieșit și din uh, lansarea unor proiecte care au fost sprijinite de către Uniunea Europeană, așa numitele Facilitatea UE UNESCO, care a fost derulat între 2010-2015, 1,5 milioane de dolari, Scopul acestui proiect a fost să formeze și să creeze condițiile în 13 țări pentru uh, dezvoltarea capacității de a gestiona piețele culturale și pentru a înțelege rostul uh, uh, politicilor culturale și pentru a configura și politicile publice în acest domeniu. Am obținut rezultate foarte interesante, ne-am dorit să cooperăm în continuare. Bineînțeles că avem uh, propria noastră finanțare, fondurile noastre, dar de fiecare dată când uh, vin ceva bani în plus, uh, ei sunt bineveniți. Sigur că problema nu este financiară, e mai degrabă politică și faptul că Uniunea Europeană sprijină această convenție e motivul principal pentru care am reușit să obținem o punere în aplicare și o ratificare acestei convenții în mai puțin de 10 ani. Convenția are 144 de state membre semnatare, ceea ce este impresionant. Sigur, nu considerăm că e uh, suficient, ne dorim ca toate statele membre de pe planetă să o ratifice, dar în orice caz e un rezultat satisfăcător. Deci avem uh, cooperare în domeniul politicilor internaționale, în speță. Nu o să intru acum în prea multe detalii, dar dacă vă uitați la contextul din lumea întreagă, ne dăm seama că există țări care au politici publice pentru cultură, industrii culturale, activități culturale, tocmai datorită acestei acțiuni care a fost sprijinită de către Uniunea Europeană. Acest raport global este primul de acest tip, e primul bilanț al Convenției, poate și datorită faptului că Convenția aniversează 10 ani, Motivul principal pentru care ne doream publicarea acestui raport e că în ultimii 10 ani de la adoptarea și aprobarea acestei convenții, peisajul cultural s-a schimbat radical în întreaga lume. Știți că apar uh, acești uh, coloși a internetului, rețelele sociale, revoluția digitală, care schimbă în mod radical felul în care cultura este produsă, transmisă, uh, consumată și așa mai departe. Nu o să intru în amănunte, pentru că e unul dintre aspectele pe care le-ați discutat în amănunt uh, înainte. Deci, ce ne dorim noi? Ne dorim să jucăm un rol cât mai important în acest domeniu, în, această, în acest uh, mediu digital. Raportul studiază progresele registrate, bineînțeles că încearcă să identifice și lacunele din sistem. Încercăm și să vedem Uh, cum putem uh, disemina cele mai bune practici și politicile cele mai inovatoare care uh, pot să își aducă contribuția la această revoluție digitală. Și, bineînțeles, încercăm și să cuantificăm, să măsurăm ceea ce, cum vă puteți imagina, nu e foarte ușor, tocmai pentru că e foarte greu să măsori sau să cuantifici impactul cultural. Și, în fine, ne dorim ca aceste politici să fie uh, reprezentate pe deplin în uh, noua agentă strategică, strategică 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Știți că în ultimii ani au fost depuse eforturi foarte mari pentru ca elementele culturale, creativitatea culturală, patrimoniul cultural să fie incluse în agenda 2030. Și am obținut acest lucru. În mai multe domenii, Dacă vă uitați la această agendă, am uh, citit uh, textul revizuit al acestei uh, agende și uh, include foarte mult prioritățile noastre. Mă bucur foarte mult de acest lucru. Această convenție are o, foarte multe, un evantai foarte larg de obiective și încercăm și să punem întrebările cele mai importante felul în care Convenția a reușit să inspire sau să declanșeze schimbări de politici, cât de eficiente au fost uh, aceste politici, cum aceste politici și măsuri au dus la îmbunătățiri în procesul decizional și, în fine, dar nu în ultimul rând, cum uh, aceste uh, politici au adus contribuția la dezvoltarea umană. După cum ați spus, a, avem cele patru obiective principale ale Convenției, sprijinul pentru sisteme durabile de guvernanță pentru cultură, ceea ce înseamnă să creăm politici naționale și să promovăm uh, Uh, cre crearea, distribuirea și accesul la cultură, apoi felul în care putem obține un flux echilibrat de uh, bunuri, să crește mobilitatea artiștilor. Nu e ușor, nu e un subiect ușor, dar este cu atât mai necesar, pentru că altfel nu am putea să ne atingem obiectivele și după aceea să integrăm uh, cultura în cadrul de dezvoltare durabilă. Așa cum s-am spus înainte, Uh, cultura trebuie să uh, primească o dimensiune strategică a uh, dezvoltării. Este, de fapt, misiunea principală a UNESCO. Și apoi și problema drepturilor omului, la care aș dori să mă refer Mm, mai târziu, pentru că practic nu putem vorbi uh, despre libertate, despre diversitate culturală fără libertate. Deci dacă drepturile uh, și libertățile fundamentale nu sunt uh, respectate, inclusiv libertatea de exprimare, atunci nu are cum să existe cultura adevărată. Și bineînțeles că e vorba și de libertatea artistică, dar și drepturile socioeconomice ale artiștilor. În acest sens, pentru a încadra, să zicem, aceste obiective foarte complexe, am propus un nou sistem de indicatori. Indicatorii știți că sunt uh, complexi și sunt foarte greu de organizat, dar uh, în orice caz uh, am avut Mm, am ajuns la concluzia că trebuie să uh, investim și în anii viitor, sperăm și cu ajutorul dumneavoastră, pentru a îmbunătăți sistemul, pentru a putea uh, demonstra factual, măsurabil, uh, cum această convenție poate să fie utilă. Știți că nu o să intru prea mult în amănunte pentru că subiectul este foarte complex, dar în orice caz avem 10 domenii, avem cam 33 de indicatori, dar în orice caz experții noștri s-au ocupat și sperăm ca pentru următorul ciclu să putem evalua uh, eficiența acestor indicatori și pe termen scurt, uh, practic în câțiva ani, ca acești uh, indicatori să uh, ne permită să evaluăm la nivel global și la nivel național impactul uh, politicilor culturale și a patrimoniului cultural în toate domeniile. În orice caz, aceasta este direcția înspre care ne îndreptăm și va fi un pas înainte în uh, acest domeniu. Dar, așa cum spuneam, e vorba de o adevărată provocare și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră necondiționat. Apropo, discutăm raportul din 2015, urmează uh, să publicăm raportul din 2017, avem uh, un ciclu de monitorizare de 2 ani pentru convenție. În ceea ce privește obiectivele, mm, care sunt rezultatele acestei evaluări inițiale? primul uh, obiectiv de a sprijini sisteme durabile uh, de politici culturale. Iată care sunt rezultatele la care am ajuns. Au fost adoptate noi strategii de politici culturale în ultimii 10 ani. Convenția a avut impact în uh, întreaga lume. Dar, în același timp, lipsește un sistem de evaluare și de monitorizare a acestor revoluții. Am mai constatat și că rolul societății civile, în calitate de watchdog, deci de supraveghetor al politicilor, e încă necesar și e nevoie de platforme pentru ca societatea civilă să mm, supravegheze mai bine politicile guvernamentale. Și, în fine, lipsa de surse de informații și de date fiabile. Dar, în orice caz, Uh, indicatorul pe care l-am propus e un răspuns la această problemă. Al doilea obiectiv, uh, promovarea de bunuri și uh, servicii culturale, un flux echilibrat. Bineînțeles, trebuie să recunoaștem că încă mai avem multe progrese de înregistrat până la ajunge la un echilibru. Bineînțeles că sistemul este tot mai complex tot mai complex. Probabil că este sistemul care uh, se dezvoltă cel mai repede din întreaga, în întreaga lume, dar dacă vă uitați la distribuție, să luăm, uh, de exemplu, China și India, care reprezintă doar 20% din fluxul uh, total, aparține, deci acest flux se face în țările în curs de dezvoltare. Există mai multe motive, probabil că nu le putem aborda pe toate, dar putem discuta despre unele, de exemplu, politicile de vize, care reprezintă un instrument foarte important pentru a promova uh, profesiile uh, culturale, creative. Uh, e un aspect foarte important. Trebuie să vedem cum această politică de vize pune obstacole sau, din contră, reprezintă o soluție pentru circulația culturii. Apoi, acordurile comerciale. Uniunea Europeană a avut un rol foarte important de jucat în acest sens aceste noi acorduri comerciale au fost uh, votate, sunt bune, dar e un domeniu în care e mult loc de mai bine pe viitor. Apoi, uh, pentru obiectivul 3, integrarea uh, dezvoltării durabile, l-am menționat și în contextul agendei 2030, această problemă probabil se va regăsi, sau această sugestie se va regăsi în planurile naționale, dar cred că ce vă pot spune este că am observat că uh, Există și restricții financiare în ultimii ani. Suma totală acestor uh, sisteme de finanțare a culturii a scăzut, era de 1% în 2008, iar acum ne aflăm doar la 0,2%, vă dați seama că pierderea este destul de mare. Uh, poate în activitatea dumneavoastră ați observat acest lucru. Cultura este primul domeniu unde se fac tăieri bugetare. Trebuie să corectăm această situație cu ajutorul dumneavoastră. Și apoi uh, promovarea drepturilor omului, așa cum am spus, este un aspect foarte important. Uh, într-adevăr, este o chestiune foarte importantă. Drepturile artiștilor de a se exprima uh, face obiectul atacurilor în toate țări din lume. 237 de atentate la uh, exprimarea culturală au avut loc în 2014. Uh, această uh, cifră este în explozie, e o problemă legată de cenzură, de exemplu, aten- artiștii sunt uh, intimidați, sunt amenințați, câteodată chiar fac obiectul atacurilor și sunt uciși. Și apoi mai există și uh, îngrădirea libertății de exprimare și a libertății artistice Uh, care duce la pierderi socioeconomice. Deci uh, situația pe acest front uh, nu stă deloc bine și se înrăutățește. Mai trebuie și mai, mai subliniem că în ce privește echilibrul între femei și bărbați, nu este reprezentat. Există profesii care sunt destinate exclusiv bărbaților și ar trebui să fie o prioritate pentru noi. O să încerc să mă apropiu de concluzii să vedem care ar fi recomandările principale ale raportului nostru. În primul rând, am constatat în ultimii 10 ani că există noi domenii de activitate pe care trebuie să le abordăm și să le includem în activitatea Convenției. Pentru că dacă nu, diversitatea culturală nu va fi ocrotită. Aș dori, de exemplu, să mă refer la uh, tehnolo- noile tehnologii, uh, mass media, noile mass media, deci uh, trebuie să uh, fie un nou domeniu pe care să-l includem în sfera de aplicare a Convenției, pentru că dacă nu extindem această sferă de aplicare, vom rata. Trebuie să includem comerțul electronic, uh, guvern, uh, guvernarea pe internet sau online. Sunt domenii foarte importante care ne ajută să îndeplinim scopurile Convenției. Un al doilea domeniu fluxul de servicii și de bunuri culturale. Aici este foarte clar că trebuie să se introducă măsuri de tratament preferențial pentru a-i ocroti, pentru a-i promova pe uh, artiști și trebuie să uh, promovăm un flux mai echilibrat al acestor bunuri și servicii culturale. Uh, dezvoltarea durabilă e un alt aspect, deci dacă cultura devine uh, prioritatea uh, unor societăți, Uh, putem uh, permite stabilizarea unor societăți, avem nevoie de astfel de stabilita uh, stabilitate azi mai mult decât oricând. Și apoi promovarea rolului femeilor, pentru că femeile sunt cei mai importanți producători și creatori de conținut. Și trebuie să subliniem și acest aspect principal. Cum putem continua monitorizarea? Avem un sistem, un, sistem, un uh, raport periodic Uh, care are loc la patru ani. Și e vorba de rapoarte care sunt publicate de către statele membre, pe care le publicăm pe pagina noastră internet. Uh, bineînțeles că și Uniunea Europeană are propriul uh, raport periodic anual și în acest prim ciclu de monitorizare am observat că uh, Există foarte multe elemente noi interesante. Nu o să mă refer decât la o parte dintre ele, pentru că sunt foarte importante pentru procesul de luare a deciziilor în domeniul culturii. În primul rând, cultura europea, uh, agenda culturală europeană din 2007 respectă total uh, obiectivele Convenției promovarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale, cele trei obiective, promovarea diversității culturale, apoi uh, dialogul cultural, uh, cultura ca, um, ca catalizator de creativitate. Deci um, e, face legătura foarte bine între Uniunea Europeană și scena internațională. Apoi toate protocoalele cu privire la cooperarea culturală pe care Europa le-a semnat. Aveți șapte acorduri cu Georgia, Moldova, Corea, statele CARIFORUM, America uh, Centrală, din 2007 au fost semnate aceste protocoale, uh, ceea ce arată că există o continuitate E un uh, mod foarte interesant de a aborda aceste chestiuni. Se consolidează convenția noastră și politicile culturale pe care le promovează. Apoi, agenda digitală pentru Europa din 2010. Sigur că scopul este relansarea economiei europene, cu avantaje sociale și economice pentru piața unică europeană, uh, ceea ce respectă și uh, prevederile convenției noastre. Și apoi, cooperarea geografică, instrumentele uh, care vizează obiectivul de a încadra cultura în cadrul de dezvoltare durabilă. Am acumulat ceva experiență. Europa a trecut la al doilea ciclu de politici culturale. Uh, avem uh, programul uh, Europe, care, din titlu vă dați seama, reflectă și obiectivele Convenției. În calitate de europarlamentar, cred că aveți un rol foarte important în promovarea acestor procese și acestor tendințe. Avem articolul 16 din Convenție care se asigură uh, că uh, bunurile și serviciile culturale, culturale sunt recunoscute ca servicii aparte și articolul 21 din Convenție care vizează cooperarea și coordonarea internațională. Deci se încurajează statele membre să-și asume răspunderea pentru a uh, promova principiile Convenției în alte foruri internaționale. Apropo, acesta este mecanismul uh, care a dus la măsurile atât de pozitive pe care le-am obținut. Mulțumim foarte mult pentru rolul jucat de Europa în acest domeniu. Uh, we, we think that, you know... Considerăm că rezultatele sunt evidente. Noile politici, noua legislație din statele membre în plus, membrii acestui Parlament pot face multe alte lucruri pentru a-și exprima sprijinul. Vorbesc de buget, dar uh, nu mă refer doar la uh, contribuția financiară. Legislația sau modificarea legislației existente poate afecta principiile convenției. Până și dezbaterile referitoare la politică sunt importante pentru că accentuează cât de importantă este cultura în sistemul parlamentar. În plus, la comisie este un subiect care trebuie abordat cât se poate de des. Bineînțeles, ă, trebuie să discutăm și despre distribuirea textului Convenției în alte limbi, pentru ca oamenii să înțeleagă și să folosească acest text. Cred, prin urmare, că Parlamentul European joacă un rol important în calitate de, cataliz- de catalizator pentru a promova vizibilitatea Convenției. Noi sprijinim guvernele în colectarea datelor, în promovarea convenției, suntem cât se poate de implicați. Creăm uh, seminarii de formare, module de formare pentru a consolida capacitatea statelor membre și pentru a îmbunătăți calitatea politicilor adoptate. Bineînțeles, oferim și sprijin financiar prin uh, fondurile noastre proprii și fonduri pe care le putem strânge din alte surse. Ultima inițiativă datează din luna decembrie și vedem că deja a inspirat uh, guvernele, am primit uh, informații încurajatoare din uh, Indonezia, Africa de Sud și așa mai departe, dar există multe alte organizații care trebuie să ne prezinte raportul lor, raport pe care noi îl vom folosi pentru a crea un compendiu pe care apoi să-l punem la dispoziția publicului. Acest conveniu va fi publicat uh, spre finele anului viitor și aș dori să închei mulțumindu-vă, mulțumind Parlamentului, Comisiei pentru sprijinul pe care l-am primit. Ne aflăm aici, bineînțeles, și colega mea Daniel Criș pentru a răspunde la orice întrebare ați avea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, o analiză foarte interesantă. Bineînțeles, este un prim raport global foarte important al UNESCO referitor la politica culturală. Este un aport important la discuțiile pe care le purtăm. Puteți să vă bazați pe angajamentul nostru. Continuă în limba italiană. Intervenții de colegi. Să vedem cine dorește să ia cuvântul dintre colegi. Doamna Trupel, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Silvia, mulțumesc pentru prezentare. vorbează de acordarea unui tratament preferențial culturii și sectorului audiovizual în tratatele internaționale. Știm în urma negocierilor la tratatul TTIP că Statele Unite nu au ratificat uh, protocolul UNESCO referitor la diversitatea culturală, însă Canada a ratificat acest protocol. Aș dori să știu dacă aveți uh, o opinie referitor la acordul CITA um, vis-a-vis de această convenție. Aveți uh, păstrat în continuare legătura cu negociatorii care au negociat aceste tratate? Vă sfătuiesc Uniunea Europeană a ratificat tratatul. Aș vrea să știu dacă în aceste situații există o legătură între negociatorii comisiei și dumneavoastră. Mulțumesc. Da, e un punct uh, important. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nu se pare că nimeni. Bun. Să vedem dacă mai dorește cineva. Aș, între timp aș dori să mai spun ceva. Dumneavoastră știți Comisia și Parlamentul în general au lansat o nouă comunicare foarte importantă, o nouă diplomație culturală europeană, haideți să o numim așa, deși uh, e ceva mai complex. Deci până la urmă e vorba de faptul că până la urmă cultura trebuie să ocupe un loc, un loc mai central în relațiile internaționale ale Uniunii Europene. Sigur, și cooperarea cu UNESCO în această promițătoare nouă strategie este și o strategie a păcii, o strategie care poate începe de la Mediterană, știți, uh, nu este vorba de o nouă, dar e o, o inițiativă relansată cu o abordare mai globală, atât uh, cu implicarea doamnei Mogherini, apoi Comisarul pentru Educație și Cultură, apoi politica de vecinătate, de asemenea. Și situația artiștilor care sunt supuși atacurilor și le este încălcată libertatea de exprimare. Un punct de mare importanță. Am vorbit despre asta și la grup. Vom avea și o dezbatere pe tema libertății de exprimare uh, a jurnaliștilor, a mass media. Eu cred că tema asta specifică trebuie analizată mai în detaliu. Întreb dacă poate în raport vom uh, găsi date, pentru Comisia noastră e o temă foarte importantă. În ce privește mobilitatea, aș aminti că e foarte adevărat că lista a restrâns posibilitățile, chiar dacă în Europa există pentru artiști o anumită atenție specifică în ce privește nu doar turneele și stagiunile și așa mai departe, dar și uh, vizitele individuale provenite din țări terțe. Deși recent a intervenit și o directivă care a fost adoptată în Parlament, care uh, prevede și situația și în domeniul cultural a cercetătorilor, profesorilor, studenților, cu bursierilor cu posibilități majore de a circula, cei care provin, spuneam, din țări terțe. Să cred eu că ne va interesa această temă și pe viitor. Bine și că a acordat atenție indicatorilor culturali. Noi am solicitat Direcție Generale pentru Cultură să analizeze această temă a indicatorilor culturali Știm, s-au făcut reduceri în bugetul cultural și uh, se consideră cultura ca fiind un lux uh, în, pentru perioade uh, de afluență economică și banii dispar în perioada de criză. Dar totuși cultura aduce valoare socială, de coeziune, de creativitate. Toate astea sunt lucruri demo, demonstrate și ține mult la această temă, deci suntem interesați să vedem cum putem cooperăm și aici pentru că și noi, în cadrul Europei Creative, am cerut un studiu, de, uh, un studiu care s-a prezentat și o cooperare pe acest plan ar putea fi foarte interesantă. Mă opresc aici, ca să nu pierdem vremea. Vă las la dispoziție aceste puține minute care ne-au rămas ca să răspundeți. Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să răspund la întrebarea adresată mai degrabă referitor la capitolul comercial. Știm că este un sector, un capitol important, strategic. Dacă nu gestionăm uh, cum trebuie capitolul acesta, uh, restul nu mai are sens, după cum spuneați. Statele Unite nu au ratificat această convenție, dacă pot să adaug, chiar s-a opus acesteia în momentul în care um, aceasta a fost creată. Au votat împotriva ei. Asta nu înseamnă că nu urmăresc aproape convenția. Din potrivă, pentru că au interese considerabile implicate în sectorul cultural, participă așadar direct, în sensul că monitorizează convenția. Nu am ratificat-o însă. La ora actuală, această convenție nu face obiectul discuțiilor referitoare eh, la negocierile privind acordurile comerciale, însă statele membre au hotărât să facă acest lucru începând cu anii următori, să elaboreze un program referitor la negocierile comerciale, eh, începând cu anul 2017. Statele membre, există deja o masă critică în ceea ce privește această convenție, și-au dat seama că uh, Uh, în sine, convenția este un principiu, un instrument important. Bineînțeles, avem nevoie de sprijinul statelor membre. Nu putem uh, face prea multe singuri. Uneori UNESCO poate lăsa impresia că e Superman, dar de fapt noi nu suntem nimic fără statele membre. Avem nevoie așadar ca statele membre să ne sprijină și să sprijine convenția. Aceste principii reflectă idei pe care toată lumea le sprijină. Vorbim de libertatea de expresie. Toată lumea e în favoarea acesteia. Întrebarea e cum putem face ca toate acestea să fie explicite în negocierile comerciale. Ne aflăm așadar într-un proces de tatonări în acest domeniu. Interesele implicate sunt considerabile. Acum însă, având în vedere că în sine convenția a căpătat tot mai multă importanță, poate fi inclusă în negocierile comerciale. Acum, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte, bineînțeles, suntem cât se poate de implicați în uh, activitățile legate de această convenție, activități legate de altele. Poate ați observat, în urmă cu doar câteva zile, UNESCO a organizat aici la Bruxelles o conferință importantă referitor la cultura sub atac, o conferință importantă, discuteam tocmai despre acest subiect extrem de important, cum putem proteja cultura în zonele de conflict. Sau cum putem proteja cultura atunci când statul respectiv se confruntă cu o criză economică, nu are suficiente resurse. Doamna Mogherini, a transmis un mesaj foarte important, uh, de altfel prezentând noua politică europeană. E aproape un miracol că acum există o politică europeană care se concentrează asupra culturii, publicată pe data de 8 iunie. Cred că este un pas politic uh, înainte extrem de important. De-a lungul uh, multor ani acest instrument va fi unul extrem de important, poate și dincolo de politicile luate de statele membre, pentru că foarte multe state nu sprijină politicile culturale așa cum ar trebui. Pentru noi este un salt înainte, ar spune, un imens salt înainte în ceea ce privește politica comercială, politica culturală, îmi cer scuze. Uh, Bineînțeles, uh, în jurul acestei inițiative putem elabora multe alte um, politici, de pildă un cadru pentru negocierile comerciale, putem uh, contura o politică culturală referitoare la alocarea vizelor, multe alte lucruri, cum spunea și dumneavoastră, indicatorii culturali. Sunt inițiative pe care să le abordăm în anii care vin Sperăm să colaborăm tot mai strâns cu Uniunea Europeană în acest domeniu atât de important. Mulțumesc din nou. Vreau doar să reamintesc că vom avea nevoie de voi. Eu sunt raportare pentru noua comunicare. Uh, deci voi avea nevoie de prețioasa dumneavoastră contribuție și împreună ne vom putea colabora și pe un alt teren, pentru că, după cum știți, am reușit să obținem ca 2018 să fie anul european al patrimoniului cultural. Deci, avem și aici un teren promițător pe care să colaborăm împreună. Vă mulțumesc pentru acest document foarte important pe care ne l-ați lăsat, acest raport, iată la aici, și pentru celălalt document pe care îl voi distribui, dacă, sunt fine, la cerere, împreună cu secretariatul, investiții în cultură pentru o dezvoltare durabilă. Vom avea și un raport al Comisiei pentru Industrie pe tema industriilor culturale și creative. Deci pe frontul ăsta vom, <laughs> ne vom lupta, însă ne-am ocupat uh, și de atacurile la adresa patrimoniului cultural și credem că tema integrității artiștilor și a liberei exprimări artistice deci, și deci, creatorii care se află sub atac merită aprofundată și din partea noastră și să ne pronunțăm pe tema asta. Vă mulțumesc și vă urez succes în munca domnilor voastre. Con questo, scusate, abbiamo finito la... Și cu asta am încheiat uh, reuniunea din dimineața aceasta. Ne vom revedea la orele 15. Va fi prezent domnul comisar Navracici pe tema unei, unei noi povești pentru Europa, un nou scenariu pentru Europa și apoi un schimb de opinii cu raportorul Tacula și cu raportorul din umbră, politicii domeniul sportului și prezentarea unui studiu privitor la o dublă carieră în sport. Acestea vor fi temele din această după-amiază. Sper să contez pe prezența tuturor colegilor și vă mulțumesc.